Hello, good afternoon to everybody. Bună ziua tuturor. Reluăm uh, lucrările acestei uh, audieri importante cu cel de-al doilea uh, panel. În această dimineață am uh, discutat uh, intens uh, au uh, fost prezentate cazuri concrete de obstacole care încă există în exercitarea uh, drepturilor uh, și exercitarea cetățeniei europene. S-a vorbit despre mm, birocrația excesivă, lipsa reciprocității, lipsa informațiilor și am avut și prezentarea unui uh, caz uh, concret care, fără îndoială, uh, a fost cât se poate de elocvent. Am primit mai bine de 1300 de reclamații și petiții în 2012 în conformitate cu tratatul de la Lisabona Dreptul de a face petiții este recunoscut uh, și consfințit în tratatul de la Lisabona. Cetățenii au dreptul să se adreseze instituțiilor europene, Parlamentului European, pentru a vorbi despre uh, încălcarea uh, drepturilor de către autoritățile locale. S-a vorbit despre procesul legislativ de-a lungul anilor Uh, am fost președinte acestei comisii, sunt acum la al patrulea an de președinție acestei comisii și am apreciat foarte mult uh, acest instrument. Uneori au fost încălcări uh, majore ale drepturilor. De asemenea, am reușit să intrăm în dezbaterea legislativă am uh, văzut uh, uh, niște cazuri concrete, unul cu politica în domeniul pescuitului. Am fost abordați de un număr mare de cetățeni. Două milioane de cetățeni și-au exprimat preocupările Comisiei PETI în ceea ce privește uh, Uh, politica în domeniul pescuitului, vreo 900 de mii de cetățeni uh, au uh, făcut astfel de petiții. Aceasta nu înseamnă totuși o garantare a, a, a drepturilor consfințite în tratat. Comisia PETI poate să analizeze și alte probleme. Ea poate să colaboreze cu alte structuri pentru a asigura exercitarea uh, și aplicarea instrumentului de participare la nivel european. De asemenea, dorim un nivel de participare uh, civică cât mai ridicat cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona recunoaștem uh, legătura cu Carta Drepturilor Fundamentale. Am uh, introdus procedura legislativă de codecizie între Parlamentul European și uh, Consiliu. 90% din jurisprudență garantează o participare democratică în uh, procesul legislativ. De asemenea, am introdus a, a uh, inițiativei uh, legiuitorului public. s-a propus uh, Comisiei Europene o legislație uh, nouă. Comisia PETI este implicată în procedura menită să adopte inițiativele propuse de cetățeni. Am participat la adoptarea uh, regulamentului 2011 12 pentru a canaliza inițiativele persoanelor Comisia este implicată în această procedură, în audierile pentru uh, cetățeni ce precedează procedura uh, legislativă. Este foarte interesant să arătăm că inițiativa cea mai recentă uh, înregistrată se referă la La inițiativa ce este numită Let Me Vote, am voie să uh, votez. E vorba de alegerile din uh, statul de rezidență. Cu condiția ca cetățenii să fie, uh, persoane să fie cetățeni ai uh, statului respectiv. Nu trebuie să se piardă dreptul la vot uh, de către cetățenii care uh, uh, își au rezidența în alt stat decât statul de origine. Acesta este uh, problema care a fost uh, uh, cel mai frecvent prezentă în petițiile care ne-au fost adresate, care demonstrează că uh, există uh, o evitare prea gravă. Nu putem să nu ținem cont uh, de consecințele pe care le avea pierderea dreptului de uh, vot. Trebuie să încercăm să găsim uh, soluții adaptate acestei situații. Recent, uh, în Italia, am avut drept uh, dovadă suplimentară situația a numeroși tineri care participă la programul Erasmus în țări europene. Acești tineri au fost obligați să renunțe la dreptul de vot dacă nu acceptau uh, să se întoarcă în țara de origine pe cheltuiala lor pentru a-și exercita dreptul de vot. Și uh, vom uh, asculta în curând o astfel de mărturie. Un cetățean britanic care a semnat petiția și care denunță uh, problemele de ordin uh, practic pe care le-a întâmpinat pentru a-și exercita dreptul de vot. Apoi, urmare unei uh, hotărâri pe care ar trebui să o încurajăm ca și instituție europeană, după hotărârea de a se stabili uh, definitiv într-o țară uh, dreptul de vot. Uh, libera circulație este un pilon al Uniunii Europene și atunci când uh, ne punem întrebarea în legătură cu conținutul uh, pe care îl presupune dreptul la cetățenia europeană, nu putem să nu facem o legătură cu acest uh, pilon al Uniunii Europene. Exprimarea dreptului de vot uh, este un element fundamental a participării active a cetățenilor în viața din țara unde trăiesc. și cu atât mai mult în acest an dedicat cetățenii europene trebuie să ne angajăm și mai mult să limităm sau să eliminăm uh, obstacolele uh, care împiedică exercitarea acestui drept. Mă opresc aici după această prezentare și am să dau uh, cuvântul celui de-al doilea vorbitor Uh, primar uh, în uh, Ungaria, Gheorghe Gemezi. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie pus accent pe participarea la alegerile locale sau municipale pentru cetățenii unui alt stat membru care sunt rezidenți într-un al doilea stat membru și care se bucură pe deplin pe, de dreptul de cetățenie Uh, europeană. Uh, aștept să ascult punctul dumneavoastră de vedere și doresc să purtăm discuții care să ducă la uh, soluții uh, optime. Mulțumesc! Mul mulțumesc! Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere să particip în această audiere și să ne spune punctul de vedere în legătură cu impactul regional și local al cetățenii uh, europene în numele uh, uh, Comitetului Regiunilor. Membrii noștri care iau parte la viața de zi cu zi a cetățenilor sunt cei mai în măsură să simtă dezamăgirea cetățenilor. Politicienii în toate orașele și regiunilor Uh, constată frustrarea cetățenilor, uh, dezamăgirea acestora în legătură cu modul în care se abordează situația economică actuală. Opinia publică actuală arată nu numai că Uniunea Europeană este într-o criză economică și financiară, dar uh, suferă și de o lipsă de încredere, o criză de încredere. Această neîncredere publică nu este ceva nou și provocarea refacerii încrederii cetățenilor a fost pe agenda comunicării uh, de mai mulți ani încoace. Jacques Delors ne-a spus deja cu ani în urmă că uh, trebuie să că nimeni nu uh, se îndrăgostește de piața viitorului Acesta a fost la mandat, în timpul mandatului lui uh, Jacques uh, Delors, dar sunt lucruri valabile și acum pe care trebuie să nu le uităm. Trebuie să vedem uh, și să asigurăm participarea autorităților locale și a celor comunitare în inițiativele europene. Trebuie să comunicăm mai mult Poate că nu am uh, realizat uh, uh, care este dimensiunea acestor schimbări majore care au avut loc. Sunt convins că avem la îndemână ne elementele necesare pe care să construim o nouă poveste despre Uniunea Europeană care să răspundă cerințelor cetățenilor. Baza pentru aceasta Dați-mi uh, voie să spun că veriga lipsă este cetățenia comunitară, cetățenia Uniunii Europene. Nu trebuie să vă reamintesc că cetățenia UE este o noțiune paralelă cu cetățenia națională și identitatea regională sau locală a fiecăruia. Ceea ce este important este ca cetățenia europeană să nu fie un raft gol. Ea uh, este, trebuie conjugată cu un set de drepturi fundamentale, este consfințită în tratate și în Carta uh, Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Cetățenia uh, Uniunii Europeană poate să dea o dimensiune tangibilă uh, procesului de integrare economică. Deci are un rol mai mult decât simbolic cetățenia Uniunii Europeană transformă, realitate, transformă realitatea de zi cu zi pentru a da dovadă de valoarea adăugată a Uniunii Europene. Dați-mi voie să spun că acesta este cel mai bun complement la mantra păcii și stabilității în Europa și dincolo de Europa. Cetățenile, drepturile cetățenilor fac uh, parte din provocările uh, de astăzi, mai ales la nivel regional libera circulație aflată pe uh, agenda dezbaterilor din această dimineață este o realitate pentru cetățeni și oferă noi ocazii de a valorifica cât mai mult diversitatea din Europa. Este uh, un uh, factor favorizant al creșterii. Uh, tema de această, din această după amiază, drepturile uh, Uh, electorale, dreptul de petiție sau inițiativa uh, cetățenilor sunt parțial un răspuns uh, la criticile tot mai frecvente la adresa Uniunii Europene. Acesta arată clar că cetățenii noștri indiferent de naționalitate, de uh, locul unde își au rezidența, trebuie să aibă ultimul cuvânt în procesul legislativ european. Prin urmare, este cu atât mai important să încurajăm oamenii să își exercite aceste uh, drepturi, să se uh, implice uh, în procesul democratic dincolo de granițele țărilor autoritățile locale și regionale au un, uh, joacă un rol important uh, în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Regiunile și orașele uh, pot să dea un exemplu de combatere, de eliminare a obstacolelor în exercitarea drepturilor. Ele pot să joace un rol important uh, în uh, aplicarea priorităților uh, care sunt enumerate în raportul Cetățenia Uniunii Europene în 2010. La nivel local și regional, trebuie să garantăm aplicarea legislației Uniunii Europene uh, în circumscripțiile noastre și să adoptăm practici administrative, să promovăm o uh, cultură a serviciului care să fie parte din cetățenia Uniunii Europene. trebuie să facem presiune asupra guvernelor naționale să optimizeze uh, relația între legislația națională și comunitare. Apoi trebuie să luăm toate măsurile pentru a stimula utilizarea, exercitarea drepturilor uh, cetățenilor, să se evite uh, poveri administrative uh, care nu sunt necesare. Asta mai ales atunci când uh, primim în rândul nostru noi cetățeni europeni. De asemenea, avem responsabilități atunci când este vorba de cetățeni care doresc să-și petreacă o parte din viață în alt uh, stat al Uniunii Europene decât uh, cel de origine. Apoi, trebuie să conștientizăm tot mai mult populația în legătură cu statutul lor de cetățeni europeni, să fie conștienți de drepturile și obligațiile pe care le au. Trebuie uh, să uh, fim o platformă de uh, democrație participativă, exprimând uh, opiniile societății. Această responsabilitate ne revine în calitate de politicieni dar și în calitate de administrație sau furnizor de servicii. Anul European al Cetățenilor vine uh, la timpul potrivit și premerge alegerilor pentru Parlamentul European în 2014. Credem în conceptul de Uh, demos european. Alegerile la, în Parlamentul European sunt expresia cea mai vizibilă și importantă a acestui nou spațiu politic, dar ele nu sunt singurul uh, element uh, al implicării cetățenilor. Trebuie să revitalizăm legătura între cetățeni și structurile comunitare, în fiecare zi, creând condiții pentru recuperarea încrederii la toate nivelurile. Activitățile recente ale Comitetului Regiunilor au arătat un interes real în grupurile de interes la nivel local și regional pentru tema cetățeniei Uniunii Europene. Este un cerință mare de uh, comunicare, de instrumente de uh, comunicare au fost uh, distribuite pașapoarte și ați găsit un exemplar de astfel de pașapoarte în documentele care, promoționale care v-au fost date astăzi. Au fost adoptate de asemenea două avize în ceea ce privește cetățenia Uniunii Europene. Ambele avize ale Comitetului Regiunilor uh, vor uh, inspira și dezbaterea din această uh, după amiază. Am avut posibilitatea să coordonez avizul privind promovarea drepturilor electorale în calitate de raportor îndemn Comisia să încurajeze statele membre astfel încât drepturile fundamentale democratice să fie garantate pentru toți cetățenii europeni. Încurajăm statele membre ca să promoveze exercitarea drepturilor de către cetățenii lor și să participe nu numai la alegeri locale, ci dacă se poate și la nivel regional, mai ales Uh, prin uh, inițiativa uh, cetățenilor europeni Let Me Vote. Recent am văzut cum se poate promova, se pot promova drepturile cetățenilor. În al doilea aviz salutăm propunerea de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice și a fundației europene. Este important uh, ca partidele politice să fie recunoscute ca partide politice dacă au membri în uh, parlamentele uh, regionale, nu numai în cele naționale. Suntem convinși că astfel de partide pot să ducă la o mai bună cunoaștere a politicilor europene și să constituie o punte între în viața politică la nivel uh, regional, local și european. Ei pot să îi reprezinte pe uh, cetățeni, susținând interacțiunea între toate nivelurile uh, sistemului de multiguvernanță al Uniunii Europene. Pentru a încheia remarcile mele, aș vrea să folosesc această ocazie pentru a face un apel la toți partenerii și grupurile interesate să-și asume responsabilitățile astfel încât acest an european să fie un succes. Este o ocazie pentru instituțiile europene să se axeze pe cetățenia UE în toate activitățile lor, nu numai în campaniile de comunicare pentru acest an european și nu numai în anul 2013. Carta Drepturilor Fundamentale ar trebui să fie piatra unghiulară a tuturor politicilor viitoare în activitățile noastre zilnice. Trebuie să găsim modalități de uh, a încuraja participarea civică, contribuind astfel uh, la o identitate comună europeană. De asemenea, reamintesc colegilor din celelalte instituții că trebuie să recunoască și să valorifice potențialul la nivel local și regional, să implice regiunile și orașele, pe toți uh, cetățenii în uh, strategiile care îi privesc pe uh, cetățeni, pentru că nu există alminter o democrație sănătoasă apelez la toți factorii de decizie la nivel uh, local, regional și național să facă tot ce se poate pentru a promova conceptul de cetățenie a Uniunii Europene și exercitarea drepturilor uh, care se leagă de uh, aceasta. Aceasta ar fi o valoare adăugată nu numai pentru viața cetățenilor, dar și uh, pentru dinamismul internațional și baza democratică a circunscripțiilor dumneavoastră. Și acum un apel este un apel către toți cetățenii. Cetățenia UE uh, nu este uh, un sacou sau o listă de cumpărături. ci uh, este o angajare. Vom face tot ce se poate ca să vă simțiți acasă, oriunde vă aflați în Uniunea Europeană, să vă facem să, fiți, să vă simțiți europeni și atunci când sunteți acasă. Mulțumesc! To you, Mr. Genesi. Vă mulțumesc! Domnule Gemesi, putem trece acum la cel de-al doilea grup de discuție și am plăcerea de a-i da cuvântul uh, doamnei Antigoni Papadopoulou, Dânsa va fi moderatorul următorului grup de discuții. Vă mulțumesc tuturor! afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. După cum știți, mă numesc Antigoni Papadopoulos, vin din Cipru. Știu că e întotdeauna um, destul de problematic să nimeriți um, numele vorbitorilor. Iată, îmi cer scuze de dinainte dacă voi pronunța greșit numele vorbitorilor. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Mazzoni Astăzi vom vorbi despre unul din drepturile cetățenilor europeni, ce anume dreptul de a participa în mod activ la viața politică a Uniunii. O parte din uh, vorbitori vor lua cuvântul uh, din sală, pentru că nu avem suficient spațiu la prezidiu. Dați-mi voie să fac prezentările Bună ziua, doamnelor și domnilor! Această audiere organizată de Comisia Europeană și de Parlamentul European reprezintă o ocazie excelentă la începutul anului 2013, anul cetățenilor, pentru a reuni experți, profesioniști, și um, reprezentanții ai societății civile pentru a vedea cum cetățenia Uniunii poate deveni o realitate concretă în viața cetățenilor. În vremuri de criză economică și socială și doar cu un an înainte de următoarele alegeri europene, acest dialog este esențial pentru a plasa în centrul agendei politice cetățenia europeană. De asemenea, reprezintă un pas esențial înspre o integrare mai amplă. Acesta este unul din obiectivele anului um, cetățenilor europeni, anul 2013. Eu uh, sunt raportor în acest sens, în uh, numele Comisiei Libe. Um, s-a dat curs uh, raportului din 2010 și s-a ținut cont de consultările din anul 2012 au uh, ieșit uh, în evidență numeroase obstacole, e nevoie de măsuri pentru a le elimina, pentru ca cetățenii să se poată bucura de drepturile lor. Este așadar important să ascultăm ce au de spus cetățenii, să-i încurajăm să participe activ la viața politică a Uniunii. E important să stimulăm dialogul cetățenilor, să creăm o adevărată sferă publică unde cetățenii pot să își exprime ideile referitoare la dezvoltare și evoluția Uniunii Europene. Acesta este cel de-al doilea obiectiv al anului uh, cetățenilor europeni. Tratatul de la Lisabona sprijină crearea unui dialog între Uniune și cetățeni, uh, sprijinând uh, un schimb de opinii între statele membre. Dialogul ar trebui să fie realitatea cotidiană și baza oricărei hotărâri. Cetățenii doresc să înțeleagă mai bine hotărârile luate în numele lor. Doresc uh, să elimine clivajul între factorii de decizie de la Bruxelles și ei. Doresc mai multă transparență. Toate acestea presupun cetățenie activă și democrație participativă care vor deschide calea înspre găsirea unor soluții pentru problemele oamenilor. Astfel, uh, aceștia se vor bucura de dreptul lor de vot, uh, pe care îl vor putea exercita la următoarele alegeri din 2014. Acest al doilea grup de discuție se va concentra prin urmare asupra democrației participative și asupra drepturilor uh, cetățenilor europeni. Dreptul la participarea politică activă reprezintă un, in, un indicator al uh, funcționării democrației, al uh, construirii democrației pe încredere reciprocă. Participarea la vot a devenit o adevărată provocare. Majoritatea statelor membre, mai puțin de 50% dintre cetățenii cu drept de vot, au mers la vot. Este într-adevăr îngrijorător că mai puțin de o treime din cetățenii europeni cred că pot influența hotărârea luate la nivel european. Participarea la alegerile locale reprezintă o modalitate activă de a participa la viața democratică a Uniunii. De asemenea, reprezintă o modalitate de a se integra în societate, în uh, viața statelor membre. Este așadar esențial să discutăm, în primul rând, despre participarea activă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii și să vedem cum putem să încurajăm această participare. În al doilea rând, trebuie să vedem cum putem influența procesul uh, democrației europene, să consolidăm uh, răspunderea instituțiilor europene. De asemenea, ne vom concentra asupra privării drepturilor, uh, dreptului de a vota uh, la alegerile naționale pentru acei cetățeni care își au reședința într-un alt stat membru. Vom discuta despre obstacolele care împiedică cetățenii să se bucure de acest drept. Într-o consultare pe internet, 62% dintre respondenții au afirmat că nu există nicio justificare în acest sens. Trebuie să vedem care sunt uh, cele mai corespunzătoare căi pentru a remedia aceste deficiențe. Înainte de a da cuvântul vorbitorilor noștri, dați-mi voie să mai fac câteva observații. Anul European al Cetățenilor este despre Europa, despre noi toți, în calitate de cetățeni. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a ne face vocea auzită, pentru a crea sinergii, pentru a participa, pentru a transmite mesajul că facem parte din aceeași familie și că avem dreptul de a ne bucura de cetățenia noastră comună oriunde, fără discriminare. Sper că acest uh, al doilea grup de discuții și orice discuție din cadrul acestui an al uh, cetățeniei europene va consolida percepția noastră referitoare la cetățenia europeană și va sprijini integrarea democratică. Sper că vom deschide astfel o nouă eră pentru participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii. Aștept cu nerăbdare discuțiile. So, on the list, the first speaker is Mr. Primul uh, vorbitor este domnul Antonio Lopez Isturis White. Cred că dânsul este în întârziere, iată de ce îi vom da cuvântul domnului Ionec Polet, secretar general adjunct al Partidului Socialiștilor Europeni. Domnule Polet, aveți cuvântul uh, timp de 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte mulțumesc și organizatorilor din uh, comisiile LIBE, PETI și Juri pentru această activitate dedicată participării cetățenilor în viața politică a Uniunii Europene. Este un subiect foarte important uh, și uh, voi încerca să vă explic în 5 minute ceea ce face PS în această perioadă foarte dificilă din punct de vedere social și economic pentru Uniunea Europeană. Și asta la, mai, la aproape aproape un an înainte de alegerile europene, care reprezintă o mare miză pentru toate persoanele aflate în această sală și în acest parlament. Uh, totuși, uh, am văzut că în unele țări uh, există o oarecare indiferență față de acest subiect. Uh, aceasta este miza partidelor și forțelor politice europene și uh, oricum uh, pentru Partidul Socialist European este o miză majoră pe care începem deja să o pregătim. Am să rezum uh, foarte pe scurt acțiunea noastră cu cei trei P. Politizarea scenei europene, personalizarea dezbaterii europene și participarea. În primul rând, politizarea. Noi, uh, care participăm la viața politică, credem că este evident că în Uniunea Europeană există o mare diferență între stânga și dreapta. Poate că acest lucru se întâmplă și la nivel local, regional sau național și oamenii înțeleg acest lucru. Însă ei consideră că la nivel european uh, toate partidele se pun de acord în baza unui consens, deși în momentul de față ne aflăm într-o situație politică în care există o opoziție tranșantă între stânga și dreapta. Ne aflăm într-un climat politic uh, de criză economică și socială care persistă din 2008 încoace. Iar în această perioadă, partele politice au avut abordări diferite. Noi, ca reprezentanți ai PSE, avem o abordare bazată pe relansarea creșterii, pe ieșirea din această politică de austeritate și pe propunerea de soluții alternative pentru a relansa uh, crearea de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor am văzut că în, în foarte multe țări șomajul în rândul tinerilor este mm, la un nivel uh, îngrijorător. De aceea este important să propunem soluții alternative. În al doilea rând, aș dori să mă refer la personalizare. Pentru mulți cetățeni nu știu cine ce reprezintă și ce ideologii reprezintă la nivel european. În 2014 se va produce o schimbare majoră în sensul că fiecare mare uh, familie politică europeană va prezenta un candidat la președinția Comisiei. PSE a fost primul partid uh, care a venit cu această idee de a prezenta un candidat comun pentru alegerile europene și cred că este un lucru benefic pentru aceste alegeri viitoare. Acum uh, va fi un candidat sau o candidată. Nu știm exact cum va fi, dar procesul de desemnare și de alegere este unul democratic. Va începe în toamnă și se va încheia prin februarie anul viitor. Noi vom participa la aceste alegeri cu un manifest comun și cu un candidat comun. Al treilea punct se referă la participare. Este important să îi mobilizăm pe cetățeni. Uh, iar noi, uh, în PSE și împreună cu grupul socialiștilor și democraților, am lansat mai multe acțiuni, campanii pentru uh, taxa pe tranzacțiile, tranzacțiile financiare, de exemplu, uh, TTF, sau garanția pentru tineri, care este un alt punct important la care am lucrat în ultimii ani și în momentul de față urmează să se ia o hotărâre în Consiliu. Iată cele trei puncte pe care vrem să insistăm. Din păcate, la alegerile europene și din diferite țări există o tendință de participare scăzută la vot. Am văzut asta și la alegerile locale. Cetățenii europeni au șansa de a participa la aceste alegeri locale, dar rata de participare este foarte mică. Uh, sper că voi putea încheia în curând, ca să mă încadrez în cele 5 minute. Ideea este că în cadrul familiilor politice trebuie să evidențiem această diferență între stânga și dreapta. În climatul actual uh, renasc uh, demonii, vechi, demoni europeni, naționalismul și populismul. Și din păcate, aceștia încă câștigă foarte multe din voturile europenilor. Și este lucrul cel mai rău care s-ar putea întâmpla în uh, alegerile europene, și anume ca populiștii și naționaliștii să obțină o importanță și mai mare. Este important uh, să, ca noi, reprezentanții stângii, să prezentăm uh, situații alternative la situația actuală, astfel încât cetățenii să poată alege mm, în cunoștință de cauză la următoarele alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Polet. Uh, ați punctat niște chestiuni foarte importante, politizare, participare, personalizare, ocuparea în rândul tinerilor. Vom avea o discuție puțin mai târziu și vom uh, elabora mai mult uh, pe marginea acestor chestiuni. Acum îi dau cuvântul domnului uh, Antonio Lopez Esturiz, care este membru al Comisiei Jurii și reprezentant al PPE. Bine ați venit! Aveți cuvântul timp de 5 minute. Um, is there a Spanish translation, by the way? Okay. Există interpretare în limba spaniolă? Deci voi vorbi limba spaniolă. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului comisar Reding pentru eforturile mari pe care le-a făcut pentru organizarea unor astfel de întâlniri, de conferințe și tot ce s-a făcut în legătură cu cetățenia Uniunii Europene, care este foarte valoros. Vreau să mulțumesc echipei domniei sale, să mulțumesc de asemenea și organizatorilor pentru că au abordat și componenta politică, pentru că uh, urmează alegeri în Parlamentul European în 2014 și, așa cum a spus uh, colegul meu socialist, este foarte important pentru noi toți uh, ca grupuri politice, ca partide politice. O să fim supuși unui adevărat test dacă putem să reprezentăm uh, politic cetățenii europeni și să vedem dacă alegerile în Parlamentul European vor înceta să fie uh, o alegere în care numai dezbaterea națională contează. Spre deosebire de colegii mei, am văzut că 80% Uh, din cele pe care le discutăm uh, sunt uh, chestiuni de ordin național și cred că trebuie să avem o dezbatere marcat europeană în viitor. Cred că toate grupurile politice sunt pe aceeași linie atunci când este vorba de Uh, candidații la Comisia Europeană. Când e vorba de dezbateri, e nevoie de dezbateri ideologice între socialiști și PPE. Vrem să ne asigurăm că Parlamentul European nu mai este văzut ca un paradis pentru grupurile naționaliste care ne înconjoară uh, deci, strângându-ne de la propria noastră idee de Uh, ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Nu vrem radicalism, uh, naționalism și astfel de manifestări. Trebuie să depășim scepticismul, dar trebuie să fim și critici la adresa tot ceea ce facem pentru a ne asigura că cetățenii europeni de, sunt într-adevăr actori, participă la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Noi am fost uh, aleși liber și democrat uh, de populația Uniunii Europene. Avem propria noastră sferă de acțiune și trebuie să ne asigurăm că putem să colaborăm cu celelalte instituții din Uniunea Europeană. În cadrul PP-ului avem uh, o agendă foarte ambițioasă, campanii electorale în toate statele membre și, desigur, pentru acele partide care vor să transforme Uniunea Europeană într-un element informativ. Uh, uh, le vom uh, susține pe toată durata campaniei electorale. Eu cred în principiul subsidiarității aș prefera ca consilierii locali, miniștrii regionali din țara mea și din alte țări să vorbească despre Uniunea Europeană, nu numai uh, cu ocazia alegerilor pentru instituțiile europene, dar și cu ocazia alegerilor locale și regionale. Să nu vorbească numai despre fonduri structurale și chestiuni asemănătoare, ci să abordeze și alte lucruri care îi preocupă pe cetățenii europeni. Îmi imaginez că liberalii, socialiștii, cei din PPE sunt uh, de acord asupra unor teme pe care să ne concentrăm în timpul campaniei electorale, teme care să suscite interesul uh, cetățenilor, să nu ne blocăm uh, în discuții care nu încurajează sau nu entuziasmează Uh, pe nimeni. Aceasta este una dintre ambițiile noastre și, desigur, vrem să colaborăm foarte strâns într-o confruntare de tip ideologic între grupurile politice. Privind în viitor, ideea este că Uniunea Europeană trebuie să fie principalul motor, principalul actor în aceste alegeri. Vreau să vă mulțumesc tuturor. PP-ul este gata să vă răspundă la întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Istolituait. Într-adevăr, anul viitor va fi un an de test, pentru că cetățenii europeni vor vota pentru alegerile eh, europene. Este interesant să vedem cum eh, parlamentarii și mass media vor aborda chestiuni cu un caracter european uh, mai marcat. Acum dau cuvântul domnului Heinz Becker, membru al Comisiei uh, PETI. Aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca membru PPE în cadrul Comisiei PETI, experimentez uh, într-un cadru extrem de concret ce înseamnă Europa și cetățenii europeni. Ne confruntăm acolo cu realitatea că un cetățean din 500 de milioane, doar prin instrumentul inițiativei cetățenești, în cadrul Comisiei PETI își poate cere drepturile și intră astfel într-un uh, dialog direct, personal, care arată în tocmai ca dialogul pe care îl purtăm noi, om la om. E un dialog direct pe care cetățenii îl înțeleg. Și, din păcate, în uh, cadrul uh, public nu am reușit să facem acest lucru, nu am reușit să ne apropiem de cetățeni. Ne confruntăm așadar cu o realitate în care avem nevoie de o consolidare a cetățeniei europene, deosebire în acest an. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră principală. După cum au spus antevorbitorii mei, aș dori să concretizez anumite aspecte când vine vorba de punere în aplicare. Și am să dau dovadă și de autocritică. Da, îi mulțumesc Comisiei că în rapoartele sale referitor la cetățenia europeană a dat dovadă de o atitudine critică și a abordat acele probleme concrete din viața de zi cu zi. E foarte important pentru noi. Eu sunt cetățean, un cetățean convins de altfel al Austriei și un cetățean convins al Europei. Nu cred că e o, constra, nu cred că e o contradicție și nu cred că e o contradicție nici pentru cei uh, um, 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Aceștia au drepturi și obligații, avem șanse și oportunități, indiferent de vârstă. Nu e suficient că aceste drepturi există, dar cetățenii nu le cunosc. Nu e suficient ca aceste drepturi să existe doar pe hârtie. Trebuie să începem deosebi acum, având în vedere că e anul cetățeniei europene, acest an este o ocazie excelentă pentru a face mai mult, pentru a comunica mai bine. Și am să vă dau câteva exemple în acest sens. Cum ar trebui să cunoască și să înțeleagă cetățenii dreptul lor la libera circulație dacă nu știu care sunt uh, drepturile lor uh, sociale în funcție de fiecare stat membru. Nu știu acest lucru cetățenii și cunosc cum stau lucrurile din uh, realitatea din Austria. Cum ar trebui să arate mediul universitar în Europa cu dreptul la accesul gratuit la educație dacă în uh, cele din urmă sistemul universitar nu funcționează nici măcar în uh, statele, statul membru. De exemplu, uh, facultatea de, studiile la Facultatea de Medicină din Graz nu sunt recunoscute în Viena. Cum vrem, când vine vorba de îngrijirile medicale transfrontaliere, să ne apropiem de cetățeni dacă sistemul electronic, acea e-carte, nu funcționează, ci totul trebuie achitat uh, în mediul privat și toată lumea se luptă pentru uh, propria bucățică. E vorba de aspecte foarte practice. Și mă întreb atunci cum procedează statele noastre membre, cum abordează statele membre aceste probleme. Așadar, uh, nu încerc să protejez pe nimeni când spun că cred că statele membre nu și-au îndeplinit uh, misiunea. E nevoie de măsuri concrete, atât la nivel politic, după cum s-a spus, Bineînțeles, uh, alegerile europene pentru Parlamentul European vor reprezenta o cheie, un moment cheie la um, îndeosebi într-un context în care Europa se confruntă cu niște probleme considerabile. Astfel, cetățenii înțeleg și mai clar care este semnificația Europei. De exemplu, că niciun stat membru nu reușește singur să înfrunte problemele cu care se confruntă. Acum aveți posibilitatea să vă faceți vocea auzită. Și antevorbitorii mei au subliniat deja acest lucru cât și reprezentanții comisiei au făcut acest lucru. Nu, acest lucru nu se traduce într-o alegere directă a persoanei, cum poate s-a înțeles greșit uh, din partea uh, biroului prezidențial francez, ci prin alegerea candidaților reprezentativi. Și aici uh, putem recunoaște, după părerea mea, o altă calitate a întâlnirii între Parlamentul Național și Parlamentul European. Nu putem uh, să-i entuziasmăm pe cetățeni, nu putem face să rezoneze emoțional cu noi dacă lucrăm unul lângă celălalt, dar nu colaborăm. Există deja un, un ușor drept de veto în parlamente, dar uh, e nevoie de o revizuire când jumătate din parlamentele naționale votează împotriva unei directive europene. Dar nu, pentru mine nu acesta este aspectul important. Pentru mine important este aspectul cooperării directe între comisii, pentru că aici nu există nici o cale um, de comunicare instituționalizată. Aș dori să abordez uh, niște solicitări. În primul rând, comunicare, în al doilea rând, comunicare, în al treilea rând, comunicare. Trebuie să comunicăm conținutul cetățeniei europene este o rugăminte înspre statele membre ca acestea să se implice activ și să sprijine cu fonduri aceste inițiative. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Becker. Very lively. Mulțumesc foarte mult, domnule Becker, pentru această prezentare foarte aprinsă. Comunicare, comunicare și iar comunicare. Cum să discutăm despre viziunea noastră, cum să realizăm sinergii astfel încât să evităm eforturile în paralel. Doamna Jacqueline Coderil, cetățean uh, britanic, este următorul vorbitor. Dumnea ei locuiește de foarte mult timp în Spania și recent a depus o, o petiție cu privire la exercitarea cetățenilor, de către cetățenii europeni a drepturilor uh, la libera circulație. Petiționara va vorbi din primul rând, unde stă acum. Aveți 10 minute la dispoziție. Bună ziua! Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că m-a invitat astăzi să vorbesc despre petiția adresată Parlamentului European cu privire la uh, drepturile de vot. Sunt britanică și locuiesc în Spania de 23 de ani. Am, profetat, am profitat de libertatea de circulație pe care mi-o oferă Uniunea Europeană. Alături de dreptul de a munci, m-am bucurat și de dreptul de a vota în Spania la alegerile municipale și europene. Dar acum sunt uh, vice primar uh, într-o comună din uh, provincia Alicante, unde peste o treime este populație nespaniolă. O uh, parte din activitatea mea a fost de a-i informa și de a-i sprijini pe cetățenii europeni să se înregistreze la autorități, să depună documentația și să voteze. Am uh, văzut un răspuns pozitiv ori de câte ori am depus eforturi, însă rata de vot uh, în rândul acestor cetățeni este în continuare scăzută și vrem să încurajăm în continuare participarea. Experiența mea din această localitate a arătat că implicarea în politica locală contribuie la integrarea în comunitate, oferind acces cetățenilor la administrația locală și aceasta a îmbunătățit experiența uh, comunității gazdă din Spania. În ultimii opt ani, uh, de când am drept de vot, după ce uh, am părăsit Marea Britanie în urmă cu 15 ani, mi-am pierdut dreptul de vot în Regatul Unit. Acest lucru se aplică multor cetățeni care părăsesc Regatul Unit și se mută în alte țări. Este vorba de o regulă de 15 ani. Uh, Comisia de petiții a primit mai multe petiții în acest sens. Au existat uh, plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și uh, a existat și o campanie uh, prin care acești cetățeni își revendicau dreptul la vot. Statele membre aplică diferite termene în care se pierde acest drept. Pe de altă parte, există o generație întreagă de tineri votanți. Uh, Ficele mele adulte locuiesc într-un al doilea stat membru uh, cu familiile lor, dar din cauza acestei reguli de 15 ani uh, au ajuns la majorat și nu au dreptul de a vota în aceste state membre. Totuși, Uniunea Europeană se pretinde multiculturală. La fel și aceste persoane sunt multiculturale și trebuie să aibă aceste drepturi. Este intolerabil să nu aibă drept de vot, niciun cuvânt de spus în deciziile politice uh, care le afectează viitorul. Această generație de posibil viitori trebuie să aibă drept de vot, mai ales în um, contextul actual în care șomajul în rândul tinerilor este foarte mare. Austeritatea afectează um, perspectivele de viitor ale tinerilor. Comisia a recunoscut uh, aceste nedreptăți în raportul privind cetățenia din 2010 mulți eurodeputați au sprijinit în mod activ măsurile de schimbare. Uh, uh, salut uh, sprijinul domnului Gemesi de la Comitetul Regiunilor, care a menționat și dumnealui inițiativa Let Me Vote. Totuși, acum este inacceptabil că um, acum avem în față perspectiva unor noi alegeri fără drept de vot. De aceea fac un apel la dumneavoastră îndepărtarea, eliminarea termenelor limită discriminatorii este foarte importantă pentru că există persoane care își mențin legăturile cu țara de origine, există persoane care vor să voteze în alegerile parlamentare. Uh, alte persoane, precum uh, familia mea, deși a păstrat legăturile cu țara de origine, a dezvoltat legături și cu țara gazdă. Noi plătim impozite în Spania, suntem activi uh, din punct de vedere politic și suntem afectați de deciziile care sunt luate și în care nu avem niciun cuvânt de spus. Uh, în calitate de consilier municipal, eu sunt obligată să susțin și să aplic niște legi în care nu am niciun cuvânt de spus acesta este un obstacol în uh, calea liberei circulații și Comisia în 2012 a făcut un sondaj și 72% dintre respondenți au considerat că este important să aibă drept de vot în țara în care locuiesc. Pe de altă parte, uh, alții, foarte mulți consideră că nu este drept să-și piardă dreptul de vot dacă se mută într-o altă uh, țară. O alegătoare din circumscripția mea a spus că este de acord cu opinia noastră. După 25 de ani uh, într-o anumită țară, uh, cred că este important să ai dreptul de vot. Mulți expatriați cred că au aceeași părere. Fata mea cea mai mare nu a putut vota la două alegeri generale spaniole. Ea spunea, nu am dreptul de vot, deci mă simt ca un cetățean de mâna a doua. Libertatea de circulație a fost uh, consolidată prin uh, asigurarea portabilității sistemelor de pensii și a altor beneficii. Și atunci uh, este important să votăm în țara în care plătim impozite. Uniunea Europeană nu poate garanta dreptul de vot al propriilor cetățeni, deși sprijină drepturile de vot ale cetățenilor europeni care locuiesc în afara Europei. Uh, Uh, eu resping soluția prin care trebuie să îți iei cetățenie spaniolă ca să uh, și să renunți la, la naționalitatea ta inițială pentru a vota în Spania. Nu cred că este corect, pentru că noi plătim taxe și cred că trebuie să avem un cuvânt de spus în viitorul țării. Uh, îndepărtarea, eliminarea termenelor pentru cei care vor să voteze în continuare în țara lor de origine și posibilitatea de a alege să voteze în țara de rezidență. Această alegere este oferită pentru alegerile europene. Dar cine votează în Spania trebuie să confirme, să declare că nu votează într-o altă țară. Există alții care vor continua să voteze în circumscripțiile britanice din care provin ca beneficiar al liberei circulații, mă interesează uh, perspectivele de succes viitoare ale Uniunii Europene. Uh, eu văd o Uniune Europeană însă care se confruntă cu mari provocări uh, politice și economice. Oamenii s-au distanțat tot mai mult de guvernele lor, ceea ce a dus la o rată scăzută de participare la alegeri. Este esențial pentru Uniunea Europeană ca oamenii să participe, să se simtă parte din Uniunea Europeană, să voteze pentru reprezentanții lor în Parlamentul European. Instituțiile trebuie să facă tot posibilul pentru a asculta pe oameni și pentru a restabili legăturile cu ei. În acest sens, aș vrea să adaug și eu la ce s-a spus de dimineață cu privire la importanța Comisiei de Petiții. Această comisie are o sarcină foarte importantă pentru că le dă cetățenilor europeni uh, speranță, găsind soluții la problemele lor prin petiții cum este și a mea. Salut uh, audierea de astăzi în cadrul anului european al cetățeniei, uh, deoarece se vor uh, aprofunda foarte multe dintre subiectele semnalate astăzi. Uh, se vor face reforme electorale și uh, sper că lucrurile se vor mișca. Le voi, uh, și sper că voi fi lăsată nu doar eu să votez, ci și alții. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Coteril. Sigur, este ironic și trist în același timp când te duci să te înregistrezi la vot și ți se neagă acest uh, drept în propria ta țară pentru că ai locuit în Spania. O să auzim comentariile pe această temă mai târziu. Vă mulțumesc pentru această prezentare susținută. Următorul uh, vorbitor este doamna Catrin Căzegian, director adjunct la Colegiul European din uh, Paris ea predă drept uh, european de afaceri și rezolvarea litigiilor la Facultatea Paris 2, unde este directorul unui program de masterat în drept european. Doamna Chesegean, aveți 10 uh, minute pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și aș uh, vrea în esență să vă dau două informații. Una se referă la un sondaj care nu are nicio valoare statistică, desigur, pe care l-am făcut printre studenții mei înainte de a veni aici, uh, pregătindu-mă pentru această audiere iar uh, studenții mei mi-au spus că, în realitate, dacă am dori uh, să dăm substanță cetățenii Uniunii Europene, și majoritatea lor sunt cetățeni uh, ai Uniunii Europene, juriști și specializați în drept european, deci ar, dacă dorim acest lucru ar trebui să simplificăm, să informăm și să educăm. Să informăm și să educăm. Asta spunem noi mai degrabă decât a comunica, pentru că a comunica înseamnă, are o tentă peiorativă, înseamnă a nu spune practic nimic. Deci trebuie să informăm, să educăm și să dăm un înțeles real. O să vă spun o mică anecdotă. Eram în anfiteatru la vremea respectivă când tratatul privind proiectul de uh, Constituție Europeană a fost uh, propus. La începutul anului am spus uh, studenților mei asta este în program, sigur nu fusese adoptată, dar le-am spus faceți cum vreți, vă procurați textul. Și prima zi am venit cu textul pe care îl luasem de pe site-ul uh, Europa, un text uh, masiv de 300 de pagini și apoi am venit cu singura publicație uh, din Franța a textului integral al proiectului de tratat constituțional, plus comentarii și ce partid politic făcuse acest lucru? Partidul Comunist, care își propunea să voteze nu. Deci alegeți un fascicul pe hârtie subțire, 2 euro, nu este o investiție prea mare și, practic, tot anul, în calitate de uh, profesor, am venit cu uh, exemplarul pus la dispoziție de Partidul uh, Comunist și astfel am lucrat. Când cetățeanul a primit textul, proiectul de tratat constituțional pentru a vota în referendum, și asta cu numai o săptămână înainte de vot. Asta nu e un lucru serios. Nu poți să îi pregătești pe cetățeni să voteze serios pe o chestiune crucială, așa cum este tratatul constituțional, uh, oferindu-le textul acestuia cu numai o săptămână înainte. Nimeni n-a putut să-l citească pentru că e un text greu și greu de înțeles. Vă dați seama, dacă eu am făcut eforturi cu studenții mei să înțelegem textul, imaginați-vă Uh, cum un cetățean care nu are o formare juridică poate să înțeleagă textul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l prezint este un lucru care poate să pară banal, dar care, după părerea mea, este direct răspunsul la ceea ce am auzit începând din această dimineață și ceea ce mi-au spus studenții mei. Această propunere este că în toate țările europene, în cele 27 de state membre, de îndată ce un cetățean european uh, atinge vârsta când poate să voteze, îi se dă uh, o carte de alegător uh, european. Și mi-a venit această idee atunci când m-am uitat la această cărțulie pe care am primit-o cu toții în această dimineață. Este foarte bună, dar nu ne dă niciun fel de informație. Trebuie să facem un echivalent Uh, al acestei uh, cărțulii, dându-le informații însă în legătură cu ce înseamnă alegerile uh, europene. Ne-am plâns de faptul că participarea la vot scade la fiecare alegere, dar n-am auzit nicio propunere concretă pentru a schimba acest curs al lucrurilor. Ce poate să conțină acest livret electoral european? E bine, în primul rând și, desigur, nu ar trebui să fie neapărat uh, pe format uh, hârtie, uh, ar putea să fie în format electronic, pentru că în felul acesta putem să avem informații care pot să fie utilizate direct de tinerii care se pregătesc să-și exercite pentru prima oară dreptul de vot primul punct și eu care mă consider informată și totuși consider că asta este o problemă, trebuie în primul rând să vorbim uh, cât se poate de clar și concret în legătură cu partidele europene și legătura care există între partidele europene și partidele naționale. Pentru că atunci când uh, suntem într-o țară, trăim într-o țară, votăm pentru un partid care seamănă uh, ceva în Uh, țara în care votăm, dar nu avem uh, informații în legătură cu modul în care uh, acest lucru se petrece în Parlamentul European. Trebuie să vedem legătura între Partidul Național și Partidul European. A doua informație. Trebuie să oferim informații concrete în legătură cu competențele Parlamentul European. Parlamentul European suferă de faptul că la inițial, atunci când părinții fondatori au conceput instituțiile, ă, Parlamentul practic nu avea putere. Și ă, trăiți pe o tradi tradiție istorică, astfel încât există persoane care consideră în continuare că Parlamentul European nu are puteri. Deci trebuie să arătăm care sunt puterile ă, Uh, Parlamentului European. Nu trebuie să spunem abstract, uh, votează legile. Nu. Trebuie să vedem uh, că cetățeanul european nu este foarte bine informat și atunci trebuie să-i dai situații concrete. În al treilea rând, cred că ar trebui ca în acest livret să existe informații în legătură cu ceea ce numim noi uh, dreptul comparativ. Să dăm informații uh, succinte în legătură cu modul în care funcționează votul în diferitele state membre. Uh, votul, campania, ziua alegerilor, 3-4 pagini de informații comparate în legătură cu modul în care se desfășoară alegerile în diferite state membre. Noi avem această greutate. Uh, Uh, dacă mă întrebați cum uh, se desfășoară alegerile în Danemarca sau în Spania sau în uh, Regatul Unit, n-aș putea să vă spun. A treia sau a patra informație, nu mai am pierdut și eu șirul, în legătură cu legătură cu memoria externă, uh, trebuie să punem în mod automat numele uh, Parlamentului European, astfel încât uh, să știm cui trebuie să ne adresăm în funcție de locul unde locuim și să existe posibilitatea ca această persoană să își regăsească eurodeputatul. Și o ultimă informație, astea sunt numai câteva idei, probabil că sunt mult mai multe, cred că trebuie să dăm care sunt drepturile uh, cetățeanului european, ce înseamnă în mod concret să votezi pentru un candidat la Parlamentul European, dar să dăm și teme. Trebuie să încetăm să ne mai gândim și cred că cineva a spus-o, să ne gândim că uh, Uniunea Europeană este un mall unde facem shopping, uh, avem numai drepturi, și, dar nu și obligații. Trebuie să revenim la o serie de responsabilități pe care le avem cu toți, astfel încât această Uniune, care este Uniunea noastră, să funcționeze într-adevăr. Vă mulțumesc! Thank you very much. If... Mulțumesc foarte mult! Ați uh, spus niște lucruri foarte importante. A simplifica, informa, educa din partea Parlamentului European în ceea ce privește alegerile europene, alegerile naționale. Trei cuvinte foarte importante așadar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Chesegian. Dați-mi voie să-i dau cuvântul următorului vorbitor, Romano Subioto, avocat în cadrul barourilor din Bruxelles și Londra. În 2009 a fost numit consilier al reginei. Dânsul este de asemenea un expert în ceea ce privește privarea de dreptul de vot. Aveți 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Ultima dată când am luat cuvântul am vorbit 6 ore despre acest subiect judecătorilor curții de apel din Marea Britanie, care nu au înțeles despre ce vorbeam și au uh, pronunțat o sentință împotriva noastră. Eu reprezint pro bono un cetățean britanic care locuiește în Spania și care și-a pierdut dreptul de a vota pentru că locuiește de peste 15 ani în afara granițelor Regatului Unit. Prin urmare, orice cetățean britanic care părăsește țara natală și vine, de exemplu, la Bruxelles să locuiască, să lucreze, de exemplu, pentru instituțiile europene și pierde dreptul de a vota în uh, alegerile din Marea Britanie. Este așadar um, o problemă în lipsa de reprezentare, uh, despre care se vorbește și în actul din 1900. 1995. Problema este că acei cetățeni britanici care lucrează la reprezentanța permanentă a Marii Britanii pot să voteze și, de asemenea, persoanele care lucrează la Consiliu, nu doar ei, ci și uh, consorții sau consoartele acestora. S-a înregistrat un progres în acești ultimi 15 ani? Bineînțeles că nu. Dacă ne uităm la ultimele dezbateri uh, parlamentare, acestea au un pur caracter arbitrar. Nimeni nu știe de ce uh, s-a ales această uh, limită de 15 ani. Uh, în 1985 uh, îți pierdeai dreptul de a vota imediat. Câțiva ani mai târziu uh, spuneau, ei bine, imediat, e mult prea dur, după 5 ani. Peste 5 ani au spus, ei bine, haide, peste 15 ani. După care au revenit conservatori și au spus, ce 20 de ani? 15 ani. Ne aflăm așadar acum la marja de 15 ani și nu există nicio logică în spatele acestea. Când uh, domnul Preston a luat legătura cu mine, am uh, constatat că era o încălcare a drepturilor uh, europene și am constatat jurisprudența CEJ din 1976 într-un caz numit ex împotriva Regatului Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a s-a pronunțat spunând că este o încălcare a drepturilor omului privarea de dreptul de vot dacă cetățeanul nu își mai are reședința în uh, patrie, indiferent de legăturile pe care le poate avea în continuare cu această țară natală. Poate fi vorba propria familie, poate fi um, locuința sau poate că vin la Bruxelles doar uh, la sfârșit de săptămână și revin în timpul săptămânii în Marea Britanie. Poate că își iau ziarul în fiecare zi și sunt la curent cu actualitățile din uh, Marea Britanie. Și cu toate acestea, acești oameni își pierd dreptul de a vota. Ar fi într-adevăr nemaipomenit dacă curtea de la Strasburg ar începe să se pronunțe în uh, mod logic, cel puțin că vine vorba de drepturile electorale. Care ar putea să fie următoarea abordare? Ei bine, cu, cum știu uh, toți uh, studenții dreptul european, există acel drept fundamental de a circula liber în Uniunea Europeană. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acea persoană se poate deplasa în interiorul Uniunii Europene fără a fi sancționat pentru că face acest lucru. Care este sancțiunea în acest caz? Ei bine, pierderea dreptului de a vota. Nu e o sancțiune? E bine, judecătorii britanici nu văd lucrurile chiar așa. Spun că dreptul de a vota nu e chiar atât de important. Pierderea acestuia ei bine, acest uh, lucru nu afectează libera circulație a unei persoane, dar ignoră principiile cele mai importante ale legislației europene, și anume că o limitare a liberii uh, liberei circulații este o limitare, chiar dacă este o, liber, o limitare de minimis. Nu există o restricție de minimis. Orice sancțiune, indiferent efectul acestea, reprezintă o restricție asupra liberei circulații. În articolul 45 um, este prevăzută libertatea um, de um, circulație în Uniunea Europeană, de care se poate bucura orice cetățean european. E, prin urmare, foarte simplu. Există o sancțiune, nu există nicio excepție de minimis. E bine, ce se întâmplă? Guvernul are atunci obligația de a justifica sancțiunea. Ce trebuie să dovedească? trebuie să arate că există un obiectiv uh, justificat și că măsura luată la nivel național este proporțională cu atingerea acelui obiectiv justificat. Dacă analizăm obiectivul uh, justificat, constatăm că dacă trăim într-o Uniune care are ca obiectiv uh, principal, crearea unei uniuni tot mai strânse între cetățenii uh, europeni, atunci sancționarea cetățenilor în urma părăsirii patriei de către aceștia, sancționându-i prin privarea de dreptul uh, de vot, este un scandal. Dar nimeni în presă nu vorbește despre acest lucru. Cel puțin în presa din Marea Britanie, nimeni nu a abordat acest subiect. E o rușine. Haideți să presupunem că există un obiectiv întemeiat. Ce spune guvernul uh, Marii Britanii? E bine, dacă te deplasezi în afara granițelor, uh, Uniun, uh, granițelor Regatului Unit al Marii Britanii, pierzi legătura cu actualitatea acestei țări. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a afirmat în 1976 că, ei bine, nu uh, poți uh, să ai acces la ziare din propria țară, nu uh, poți comunica atât de bine, nu mai ești vizat direct de ce se întâmplă în țara ta natală. Dar pentru toate aceste argumente există un răspuns. Hai să spunem că pierdem și am pierdut uh, cazul că vine vorba de stabilirea obiectivului uh, justificat. Cum rămâne cu proporționalitatea? E absolut necesar ca doar acești cetățeni care au o legătură cu Marea Uitanie să voteze și în acest sens ar trebui să își aibă reședința în Marea Britanie și să-și piardă dreptul de vot imediat ce părăsesc țara? Noi spunem că nu. De ce să nu le cerem cetățenilor britanici care locuiesc în uh, Bruxelles să se înregistreze la reprezentanța permanentă a Marii Britanii dacă vor să voteze. Eu am afirmat în fața curții că dreptul de a vota nu e un drept pasiv, ca de exemplu când primești un cec în poștă. E un drept activ. Oamenii trebuie să meargă să se înregistreze. Și toată lumea știe că e o problemă, poate fi o problemă. Dar acele persoane care doresc să voteze ar trebui să poată să facă acest lucru. Nu doar să se înregistreze, ci să-și exercite dreptul la vot. Și acesta e un drept activ. Ar uh, fi așadar un filtru firesc. Ar uh, deosebi acei cetățeni britanici care nu doresc să voteze și își pierd, prin urmare, dreptul de a vota, dar uh, ar păstra dreptul de vot pentru acei cetățeni britanici care doresc să voteze. Eu le spun judecătorilor că legislația britanică a reușit să atingă exact contrariul. Îi privează de dreptul de vot pe aceia care doresc să voteze. Lucrurile sunt cât se poate declară. Ideea era ca să facem acest caz înțeles, să ce puțin judecătorilor, din Marea Britanie, dar uh, dorim să-l prezentăm și în fața Curții de Justiție din Luxemburg, pentru că este o problemă de interes european. Am uh, pierdut în uh, fața înaltei curți, am pierdut în uh, fața curții de apel și am cerut posibilitatea de a apela la Curtea Supremă. Dacă Curtea Supremă a Marii Britanii nu ne concede acest drept, Astfel s-ar încheia acest caz și astfel s-ar pune capăt dezbaterii juridice referitor la privarea dreptului de vot al cetățenilor britanici. Este impresionant faptul că am identificat obstacole în fiecare etapă din această procedură. Și e foarte interesant pentru că astfel am învățat tot ce era de învățat referitor la procedurile juridice din Marea Britanie. Trebuie să cerem o evaluare juridică a actelor. Am cerut acest lucru, dar ni s-a refuzat. Am uh, a avut chiar posibilitatea de a primi o evaluare din partea uh, judecătorilor. Un uh, judecător uh, însă a hotărât că acest caz nu merita atenția sa, a înțeles de fapt greșit, complet greșit cazul și uh, înțelesese de fapt că noi luptam pentru acordarea dreptului de vot cetățenilor în cadrul alegerilor uh, locale în Marea Britanie, dar nu ăsta era obiectivul nostru. Uh, Obiectivul nostru era de a permite, drept, uh, permite ca cetățenii care părăsesc granițele um, Regatului Unit să-și păstreze dreptul de vot. A existat un alt judecător care ne-a conferit permisiunea de a um, beneficia de o evaluare juridică. Am pierdut, am cerut uh, posibilitatea de a face recurs, da, uh, ni s-a permis acest lucru. Ne-am adresat curții, curții de apel și am cerut în scris posibilitatea de a face apel la mm, Curtea Supremă. Ne aflăm acum în această ultimă etapă de a cere aprobarea Curții Supreme. Acestea sunt așa problemele cu care ne confruntăm. Și am urmărit cu mare atenție prezentarea dumneavoastră. Cred că drepturile omului nu reprezintă calea pe care ar trebui să o abordăm, pentru că există 40 de ani de jurisprudență de, de antecedentă. Cred că legislația europeană și argumentele care derivă din acesta sunt calea de urmat. Și în ceea ce privește Comisia Europeană, cred că există comunicări din partea Comisiei care afirmă că dreptul de a vota nu intră în cadrul legislației europene. Eu aș încuraja, prin urmare, instituțiile europene, pentru că îmi se pare că judecătorii ezită aici să vină cu o propunere. E absurd. Eu sunt un cetățean britanic, nu am votat niciodată. Am votat în alegerile europene în, din 1979 pentru Parlamentul European, la câteva zile după ce am împlinit uh, vârsta majoratului. Atât a fost. În rest, m-am aflat întotdeauna în afara um, Regatului Unit. Eu sunt jumătate german, jumătate italian, uh, sunt căsătorit cu elvețiancă și trăiesc la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Sabioto. Se pare că, într-adevăr, este un subiect foarte complicat și instituțiile europene trebuie să vină cu propuneri. Haideți uh, să continuăm discuțiile pe această temă pentru că sunt continue. Dau acum cuvântul doamnei Adamo, care este uh, șef de unitate în cadrul DG, DG Justice al uh, Comisiei Europene. Aveți cuvântul timp de 5 minute. Um, Fiind ultimul vorbitor uh, din acest grup, am poziția privilegiată, dar și rolul dificil de a mă referi la principalele idei din intervențiile antevorbitorilor mei și voi încerca să vă descriu uh, pe scurt care este rolul Comisiei în tot acest proces. Așa cum spunea și doamna Mazzoni, în uh, discursul său introductiv, tratatul de la Lisabona precizează rolul Parlamentului și al cetățenilor europeni ca actori politici. Chiar azi dimineață vorbeam despre inițiativa cetățenească europeană. Uh, ale cărei limitări le cunoaștem și totuși este un instrument foarte important. Articolul 10 din tratat spune că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii Europene. Așadar, printre altele, Comisia a contribuit la această dezbatere prin elaborarea în 2010 a acestui uh, raport privind cetățenia. Raportul a identificat câteva obstacole majore și a propus soluții la problemele cu care se confruntă cetățenii în viața lor de zi cu zi, inclusiv ca actori politici. Aceste acțiuni uh, se bazează pe trei elemente. Informare, aplicare a tratatului și legislație și încurajarea actorilor cheie din Uniunea Europeană pentru a asigura succesul participării politice. Să începem cu primul punct, informarea. Cu ocazia acestei audieri am uh, elaborat, uh, am publicat noul uh, eurobarometru cu, cu privire la cetățenia europeană. Ați văzut că probabil Comisia publică foarte multe eurobarometre, dar acestea sunt niște instrumente foarte importante. O treime din uh, cetățeni uh, sunt bine informați, doar o treime sunt bine informați și în sensul că își cunosc drepturile. Vestea bună este că două treimi, deci peste 80%, știu ce înseamnă cetățenia europeană. Uh, știu că au dreptul de vot, și să se prezinte ca și candidați la alegerile locale și parlamentare atunci când locuiesc într-un alt stat membru. Este un lucru pozitiv. Pe de altă parte, în mai multe rapoarte recente, am constatat că această cunoaștere a drepturilor uh, nu se reflectă în creșterea ratei de participare la vot în alegerile locale sau europene. Este clar că mai avem multe de făcut în această privință. În plus, Comisia sprijină activitățile de informare și educație civică în programul Europa pentru cetățeni sau uh, alte programe. Comisia a propus anul 2013 ca anul european pentru cetățeni. Dacă mă uit înapoi la 2010, a fost uh, decizia potrivită. Acum suntem în 2013 și este mai nevoie ca oricând să mm, creștem gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor. În plus, este important să ascultăm opiniile cetățenilor. Am uh, derulat anul trecut și un amplu proces de consultare publică, în cadrul căruia am uh, colectat uh, foarte multe idei pe care le vom include în raportul ce va fi publicat pe 9 mai. Aceasta trebuie să fie o ocazie pentru noi, uh, dar și pentru celelalte instituții să aibă acțiuni la nivel local. Comisarul Reding, dar și uh, alți factori de decizie vizitează diferitele comunități de la nivel local pentru a afla care sunt uh, opiniile lor cu privire la cetățenie și cum privesc uh, viitorul Europei. A doua acțiune se referă la punerea în aplicare, așa cum spunea și domnul Becker. Sigur, punerea în aplicare este un uh, rol important al Comisiei, care este uh, gardianul uh, tratatelor. Este vorba despre dreptul de vot atunci când oamenii locuiesc într-un alt stat membru. Am identificat o serie de probleme în unele state membre și aceasta a dus la elaborarea unor condiții suplimentare de înregistrare. Alte state membre au introdus un criteriu de reședință înainte să le permită cetățenilor străini să voteze sau uh, solicitau deținerea unei, uh, unui document de identitate național și cereau un număr de certificat de înregistrare. Acestea par detalii mărunte, însă afectează, îi afectează pe mulți cetățeni. Noi am uh, luat măsuri, am discutat cu statele membre respective și am făcut și progrese. În ceea ce privește punerea în aplicare, am identificat în unele state membre lipsa posibilității ca cetățenii din alte state membre să constituie partide politice sau să se afilieze la partidele politice. Iar partidele politice sunt principala platformă de exprimare politică. Nici nu trebuie să vă spun dumneavoastră asta aici în Parlamentul European. Și uh, cred că uh, dacă cetățenilor din alte țări nu li se permite să se afilieze la partide politice pe picior de egalitate cu cetățenii țări respective, este o discriminare. Și am început un dialog cu statele membre și pe această temă. Dialogul este în curs. În al treilea rând, uh, Comisia propune acte normative atunci când este necesar. Anul trecut, Consiliul a adoptat o directivă care simplifică procedurile uh, ca, cu privire la prezentarea ca și candidați în alegerile europene și încurajează participarea. Un uh, eurobarometru recent a arătat că 8 din 10 oameni ar fi motivați să voteze dacă ar avea mai multe informații cu privire la programele și obiectivele candidaților și partidelor politice. Programe care au un impact asupra vieții lor. Salut intenția de a intenția de a avea un candidat comun uh, pentru funcția de președinte al Comisiei. Partidele politice au un, un rol important de jucat, iar acestea nu vor reuși niciodată dacă nu sunt sprijinite de statele membre și de autoritățile locale, de partidele naționale. Cred că este un mesaj clar care a reieșit uh, de la antevorbit, din intervențiile antevorbitorilor mei. Aș dori acum să mă adresez domnului Gemezi și să spun că rolul autorităților naționale trebuie consolidat. Comitetul Regiunilor a adoptat recent un aviz cu privire la întărirea participării politice și vă invit să consultați această comunicare care are idei foarte interesante în ceea ce privește acel termen limită pentru pierderea dreptului de vot. Uh, nu cred că trebuie să vă îngrijorați uh, foarte mult. Dezbaterea nu s-a încheiat, dar cel puțin la nivel european se va încheia în curând. Noi suntem uh, sub presiune din partea diferitelor circumscripții pentru a face ceva în acest sens. Comisia a spus că organizarea alegerilor uh, locale este responsabilitatea statelor membre. Aceasta este o realitate. Însă, dacă cetățenii nu, part, nu pot participa la alegerea guvernului dintr-un stat membru, atunci nu pot fi reprezentați în Consiliul de Ministri. Asta înseamnă că nu pot participa în totalitate la viața democratică a Uniunii. Deci sunt privați de drepturile lor politice. Și asta pentru că și-au exercitat dreptul de liberă circulație. Uh, doamna Adamo, se pare că nu prea mai avem timp la dispoziție, așa că am să iau eu cuvântul. Îi dau cuvântul domnului Gerard Hafner, membru al Comisiei Juri și al Comisiei pentru Afaceri Constituționale și membru supleant din Comisia PETI. Dumnealui a fost și raportor pentru inițiativa cetățenească europeană în Parlamentul European iar de mai bine de trei decenii este activ în diferite ONG-uri, promovând participarea directă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor politice. Aveți 5 minute pentru prezentare. <coughs> Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Salut uh, și eu pe toți cei care participă la această audiere. Pentru că, într-un fel, am ultimul cuvânt, aș încerca să am o abordare ceva mai largă. Avem această audiere într-un moment în care uh, Europa uh, este uh, într-un zbucium, cetățenii demonstrează în unele locuri. Aceasta este și o expresie a faptului că acești cetățeni consideră ca un cuvânt, nu prea un cuvânt de spus. Am uh, început în limba engleză, dar o să continui în limba germană, dacă îmi permiteți, pentru că îmi este ceva mai ușor și dă posibilitatea minunaților interpreți să lucreze. Um. Sunt profund îngrijorat de starea democrației în Europa și Mă preocupă faptul că ne ocupăm mult prea mult de problemele noastre interne, de problemele interinstituționale și acordăm prea puten, puțină atenție felului în care toate lucrurile sunt percepute din exterior. Din exterior există tot mai multe întrebări. Cetățenii nu au sentimentul că la nivel european pot participa la luarea deciziilor așa cum și-ar dori. Iar acest lucru generează un sentiment de apatie la nivelul cetățenilor. Și cred că trebuie să facem eforturi pentru a remedia acest lucru. Un element uh, îl reprezintă dreptul um, european de vot. Și s-a subliniat acest lucru în repetate rânduri. Există cetățeni în Europa care și-au pierdut dreptul de vot pentru că nu mai trăiesc în uh, țara de origine. Acest lucru este inacceptabil. Dreptul de vot ar trebui să fie consecința firească a cetățeniei europene. Fiecare cetățean european ar trebui să aibă dreptul de a-și exercita dreptul de vot. În al doilea rând, dacă vorbim uh, de dreptul de vot, cred că ar trebui să facem ca cetățenii să vadă o mai strânsă legătură între hotărârea lor, alegerea lor la scrutin și ce se întâmplă în cadrul instituțiilor europene. Iată de ce am demarat o instituție, o rezoluție în Parlamentul European, spunând că la următoarea alegere, partidele politice pot numi niște candidați pentru comisie. Pentru că toată lumea să știe cine sunt candidații și pentru că în cele din urmă nu președintele comisiei să aleagă care vor fi membrii care vor alcătui comisia în spatele unor uși închise. Aceasta ar trebui să fie, așadar, consecința rezultatelor um, și alegerii membrilor comisiei. Ar trebui să fie, așadar, această, să concretizăm această legătură între ce se întâmplă pe scena politică europeană și dreptul de vot al cetățenilor foarte important îl reprezintă și dreptul statutului uh, pentru partidele politice europene. Avem dreptul de codecizie. Putem să folosim acest lucru ca un uh, mijloc uh, pentru uh, protecție concurențială. Dacă afirmăm că un anumit partid ar trebui într-adevăr să fie să-i se permită accesul pe, pe la scena politică europeană, un partid care să reprezentante mai multe țări europene, și ar trebui să putem face acest lucru pentru că e dreptul cetățenilor să se reunească și dorim să construim partide care reflectă anumite interese ale cetățenilor. Nu trebuie să punem în acest sens așadar piedicile mult prea sus. Și iată, ne consultăm în acest sens în cadrul comisiilor și anume că partidele politice europene, dacă doresc să profite de acest statut, ar trebui să respecte niște principii interne democratice. Nu se poate, prin urmare, ca membrii ai acestui uh, Parlament să devină uh, membri ai acestei instituții fără a fi fost aleși de cetățeni, fără a fi uh, aduși pe această cale în urma unui proces democratic. Parlamentul European reprezintă cetățenii europeni iar acest lucru înseamnă că cine dorește să participe la alegeri poate să numească în mod democratic candidații și nimeni uh, nu ar trebui să se afle în această sală ca rezultat al oricărui alt proces decât unul democratic. După părerea mea, acest lucru ar uh, aduce, ar consolida credibilitatea și democrația acestei instituții. Am atins multe obiective, deosebi în uh, dialogul tripartit. Parlamentul a reușit să își atingă multe din obiectivele stabilite. Știți că um, Comisia dorea să desfășoare acel visibility check după 300 de mii. Noi am reușit să facem acest lucru după plafonul de 7 mii. Constatăm însă în practică că există în continuare numeroase piedici birocratice și numeroase inițiative sunt sortite eșecului din cauza acestor piedice. Deja încercăm de mai bine de un an să creăm această colecție digitală pentru că nu și nu am reușit pentru că nu există suficiente resurse umane, nu există suficiente fonduri și e vorba de o inițiativă ce vizează cetățenii. Noi în Parlament și în deosebit în cadrul Comisiei PETI putem uh, să ne lăudăm cu prima inițiativă cetățenească de succes. Și s-a organizat în acest sens și o audiere în Parlament. Rămâne așadar uh, la latitudinea Comisiei PETI dacă această inițiativă cetățenească va fi încununată de succes. Cred că cerem mult prea multe cetățenilor uh, în contextul actual. Și anume organizăm totul uh, de sus, într-un mod mult prea complicat și a venit momentul ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus în cadrul hotărârilor importante. Sper ca Europa, după următoarele alegeri, să reușească să ajungă la un echilibru între stabilitate și solidaritate, um, să reușească să găsească un răspuns problemelor de natură economică, dar și problemelor ce țin de democrația participativă. Mi-aduc aminte că în tratat era un capitol prevăzut cu titlul Participare, articolul 11, spunea uh, concret despre acest lucru și îmi doresc ca acest capitol, într-adevăr, să fie pus în aplicare și să consolidăm participarea cetățenească, să încurajăm cetățenii uh, să aibă ultimul cuvânt referitor la acest nou tratat. Ar fi într-adevăr un pas important în Europa cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hafner, pentru contribuția dumneavoastră. Începem cu primele intervenții ale membrilor Parlamentului European, apoi, dacă mai avem timp, vor uh, lua cuvântul și participanții. Uh, ca să poată să vorbească cât mai multe persoane, timpul de intervenție este de două minute. Puteți să faceți propuneri sau să vă împărtășiți punctul de vedere. O serie de membri au cerut să intervină. Doamna Colanska Bobinska a cerut să intervină. După aceea domnul Andrew Duff și domnul Scaba Șogor. Ceaba Șogor. A spus că este foarte important să informăm pe cetățeni în legătură cu modul în care funcționează uh, Parlamentul. Este o întrebare adresată tuturor paneliștilor. Cum evaluați rolul uh, birourilor noastre de informare, pentru că Parlamentul European are o adevărată rețea de birouri de informare în toate uh, statele membre. Aceste birouri ar trebui să informeze cetățenii în legătură cu modul în care funcționează Parlamentul. Cred că Acum trebuie să ne exprimăm dorințele și să ne gândim la acest lucru, cum putem să Uh, dinamizăm uh, activitatea acestora, la ce trebuie să ne așteptăm din partea acestor birouri de informare înainte de uh, alegeri. Cum funcționează aceste instituții? Cum putem să influențăm din Parlament asupra modului în care funcționează? Și încă un lucru. Cred că este mai bine ca astfel de cazuri, cum ar fi acta, au arătat uh, populației că Parlamentul uh, poate să fie mai important și au un... Uh, aș... Domnul Andrew Duff are cuvântul. Sunt uh, raportor al Parlamentului în ceea ce privește uh, reforma electorală așa încât o să îmi iau ceva mai mult timp uh, cu permisiunea noastră pentru a explica câteva din uh, chestiunile politice și uh, juridice pe care le implică modernizarea instituțiilor. După cum probabil unii din dumneavoastră știți, am încercat, cel puțin eu la nivelul comisiei am încercat, la nivelul Comisiei de Afaceri Constituționale, să creăm o pan paneuropeană pentru uh, alegerile din 2014, pentru alegerea a 25 de uh, eurodeputați uh, aleși de pe liste transnaționale. Acest lucru ar da un uh, impuls uh, partidelor politice europene uh, în desfășurarea campaniei electorale. Din păcate, în Parlament a existat opoziție la această idee, în special din partea socialiștilor care sunt reprezentanți aici și din partea PP-ului care a dispărut din sală s-a opus reformei electorale a Parlamentului European. Acesta este primul punct pe care am dorit să îl uh, prezint. În uh, ceea ce privește uh, opoziția la reformă. Apoi, extinderea dreptului de vot la cei care trăiesc în străinătate. Domnul Sabioto s-a referit la acest lucru și s-a plâns de acest lucru. Parlamentul inițiază un raport pentru a acționa în baza articolului 25 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene pentru a extinde domeniul de aplicare al drepturilor Uh, cetățenia europeană și articolul 20.2 din tratat pentru a obliga statele membre, pentru a le forța să-și coordoneze răspunsul la uh, problema concretă care a fost uh, prezentată aici. Deci să ne asigurăm că nimeni nu este uh, privat de dreptul de a vota pentru Parlamentul național. Uh, sperăm că vom fi susținuți în acest demers, pentru că Uniunea Europeană vrea să uh, accedeze la ECHR și uh, în articolul 13 se spune că toate persoanele trebuie să aibă posibilitatea să se exprime liber în uh, alegerea legislaturii. Acest lucru nu este în uh, tratatul privind Uniunea Europene, dar în momentul în care vom uh, adera la ECHR, Curtea de Justiție va putea să se pronunțe pe uh, acțiuni uh, colective uh, în această privință. Deci vor cupla jurisprudența uh, în ceea ce privește libertatea, libera circulație cu obligația de a aplica sentințele Curții Europene a Drepturilor Omului uh, direct la spețele în cauză. Deci există presiuni pentru a reforma și sperăm că aceste presiuni uh, vor uh, crește până când uh, vom putea să ieșim uh, din uh, acest uh, impas în care am ajuns accidental. Nu neapărat din rea credință, o întâmplare nefericită pe care trebuie să o corectăm. Astfel când democrația să uh, poată să progreseze. Mulțumesc, domnule Daf. Domnul Șogor are cuvântul. Domnul Lopez a plecat pentru că a spus că trebuie să vorbim nu de chestiuni locale, ci de unele europene. Nu uh, numai uh, în perioada alegerilor, ci pe durata întregului mandat. Pentru că cei cu care ne întâlnim ne pun probleme locale în, discuse, în discuție și problemele locale sunt cu adevărat probleme europene. Am pus întrebarea în această dimineață și am primit același răspuns pe care îl primesc de la Comisie, de la Parlament. Da, e o chestiune și competența unui stat național. Unii în acest timp își pierd Uh, cetățenia, unii sunt victimele unor discriminări pentru că uh, nu pot să-și recupereze uh, proprietățile pe care bunicul le-a pierdut și așa mai departe. Sunt uh, tot felul de astfel de situații, dar primim același răspuns. Și în această după amiază ați spus că Parlamentul European are oarece competențe și nu suntem numai o uniune uh, a unor economii. De ce să nu avem uh, inițiative sau proiecte uh, de legi uh, privind, uh, de pildă, populația uh, Roma sau persoane care, nu, care sunt apatrizi? s-a spus că sunt vreo 500 de mii. Uh, deci problemele locale sunt adevăratele probleme europene, nu cele pe care le primim de undeva de sus. Și o să spun din nou ceea ce am spus uh, în această uh, dimineață. Uh, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Sogor. Dacă mai dorește și un alt eurodeputat să pună întrebări sau să reacționeze la cele spuse de paneliști. Vă rog să o faceți acum. The first one is... Am două întrebări. Două întrebări primite pe Twitter. Dacă se pot evita limitările impuse de articolul 51 ale cartei? Și a doua întrebare primită pe Twitter. Dorim să știm dacă veți uh, sprijini drepturile de pline de vot ale cetățenilor în uh, statelor de reședință. Dacă îmi permiteți, domnul Șocul vorbea de probleme de natură europeană, dați-mi voie să vă spun că eu sunt raportor pentru anul european pentru cetățeni și încerc să uh, călătoresc, să mă deplasez liber, iar uh, acest drept mi este negat în propria mea țară, în Cipru. Despre ce drepturi vorbim și ce libertăți atunci? Uh, Europa ar trebui să arate, să dea dovadă într-adevăr de înțelegere și solidaritate față de alți cetățeni europeni care se confruntă cu aceste um, uh, obstacole din cauza agresiunii turce asupra țării mele. De ce liber priorități vorbim de fapt și cum putem depăși aceste obstacole. Există multe întrebări care ar putea fi adresate, însă nu avem prea mult timp la dispoziție, pentru că doamna Reding va sosi în curând, împreună cu doamna Masoni. Dau cuvântul paneliștilor, vă rog, um, răspundeți uh, întrebărilor care au fost deja ridicate de eurodeputați, uh, care au fost trimise prin Twitter și întrebarea mea. Aveți cuvântul să încep de la dreapta la stânga. Am să vă rog să fiți succinți, pentru că doamna Mațoni deja a venit. De asemenea, trebuie să spun că, având în vedere că doamna Mazzoni și doamna Reding vor organiza o conferință de presă, vom continua după conferința de presă, după întrebări din partea publicului. Vă rugăm așadar să rămâneți și să vă adresați întrebările după prezentarea doamnei Reding. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Voi încerca să răspund pe scurt. Regret doar că la această dezbatere privind cetățenia nu putem să dezbatem cu sala. Cu siguranță ar fi avut întrebări interesante. Vreau doar să vă spun că în ceea ce privește drepturile cetățenilor, se întrerupe vorbitorul, din păcate nu voi mai fi aici când vor fi intervenții din sală ulterioare. Unii cetățeni trebuie să-și recapete anumite drepturi. Pe de altă parte, se pune problema unor drepturi noi. Și aceasta este o dezbatere importantă. Există tot mai multe țări în care se pune problema drepturilor de vot pentru cetățenii care vin din alte țări pentru alegerile naționale, dar și pentru uh, alegerea de candidați naționali care trăiesc în străinătate, dar care vor să candideze la parlamentele naționale. Și această dezbatere este una care merită aprofundată. În vedem că în Europa tot mai mulți oameni își părăsesc țara de origine din diferite motive, nu întotdeauna din motive bune. De cele mai multe ori pleacă din cauza crizei economice. Dar este important ca oamenii să participe la viața politică în ambele țări, și în țara de origine și în țara în care ajung. În ceea ce privește anul electoral 2014, uh, s-a vorbit despre participarea slabă la vot a cetățenilor. Este regretabil să predomine mizele naționale în cadrul alegerilor europene. Cred că uh, clasa politică are responsabilitatea de a-și însuși critica astfel încât în 2014 să abordăm uh, subiecte europene reale. Uneori nu este simplu, pentru că de multe ori uh, au loc alegeri locale în aceeași zi cu alegerile europene, astfel că acestea din urmă trec în planul 2 plus că partidele la putere și partidele din opoziție au păreri diferite și abordări diferite cu privire la alegerile europene. Noi credem că alegerile europene din 2014 vor reprezenta o adevărată miză pentru cetățenii europeni. Trăim uh, în continuare într-o perioadă de criză economică. Criza din 2008 încă nu a trecut uh, piețele financiare, politica de creștere, politica pentru tineri, politica privind participarea democratică sunt foarte importante și sunt mize importante pentru alegerile europene, care sper că îi vor mobiliza pe cetățenii europeni. Oricum, contați pe noi, vom fi prezenți cu un manifest și cu un candidat pentru a-i mobiliza pe cetățenii europeni la alegerile europene. Mulțumesc foarte mult! Vă rog, doamna Adamo, pentru comentarii scurte. Aș vrea să mă refer la rolul uh, Parlamentului în ceea ce privește informarea. Sigur că acestea joacă un rol important și sunt implicat, implicate în organizații ale cetățenilor europeni. Contribuie la organizarea acelor uh, town hall meetings despre care vorbeam. Întrebările de pe Twitter Uh, se întreba dacă se poate cumva eluda articolul 15 din tratat. Acum nu puteți să întrebați un reprezentant al uh, instituției care păzește tratatul dacă se poate eluda acest articol. În ceea ce privește dreptul de vot și uh, eliminarea acelor termene prin care se retrage termenul, dreptul de vot. Am auzit mai multe opțiuni uh, Putem folosi această posibilitate, putem să ne gândim la ceea ce spunea domnul uh, DAF, putem să ne gândim la cum poate fi aplicat articolul 25. Cred că avem multe la care să ne gândim. Văd că și comisara mea tocmai a sosit, așa că nu îi voi răpi din timpul alocat pentru intervenție. Oricum, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări după conferința de presă. Um, I think we should uh, interrupt uh, now because... O să ne întrerupem uh, acum. Mai avem 5 minute până la final, însă, dată, dat fiind că doamna comisar Reding este aici, o să ne întrerupem și o să continuăm după ce o ascultăm pe doamna Reding. Thank you all again. Thank you all. Thank you for your participation, for your contributions. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile, discuțiile pe care le-am purtat pe parcursul acestei zile în legătură cu cetățenia UE. Este timpul să ascultăm uh, uh, remarcile de încheiere Uh, făcute de principalul vorbitor uh, din această după-amiază, vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Vivian Reding. Ați auzit cât de importantă este ideea cetățeniei europene, cum putem să o consolidăm, cum să încurajăm participarea politică prin cetățenia Uh, Uniunii Europene. Să auzim acum ce are de spus doamna comisar Reding în legătură cu pașii ce urmează să îi facem. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, onorați uh, eurodeputați. Valorificarea conceptului de cetățenie europeană uh, este un titlu ales la timp pentru că suntem în anul european al cetățenilor și uh, ne apropiem de aniversarea 20 de ani de la nașterea conceptului de cetățenie uh, europeană. Este momentul să uh, vedem ce s-a realizat și care sunt perspectivele. Maastricht nu a fost saltul la care se așteptau cu toții cu 20 de ani în urmă, însă nu trebuie să subestimăm ce s-a întâmplat uh, cu 20 de ani în urmă prin crearea unui statut comun tuturor europenilor și prin uh, uh, adăugirea unor drepturi la fel de importante ca și dreptul de vot sau libera circulație. Acestea au dat un semnal clar această Uniune este mai mult decât o piață, mai mult decât o zonă a comerțului liber între națiuni. Și o să o spun mereu, unii ar putea să fie uluiți pentru că poate au auzit pentru prima oară, dar cu 20 de ani în urmă, uh, a fost prezentată această idee de bază și de atunci Uniunea Europeană s-a dezvoltat într-un într spațiu uh, comun de oportunități egale și drepturi. Pentru că înainte de Maastricht, europenii erau numai actori uh, economici într-o comunitate europeană economică. Și cu 20 de ani în urmă, cetățenii Uniunii s-au născut civis europeus sum. Dacă nu a fost un salt uh, important înainte, a fost totuși un pas important către integrare. Și Curtea Europeană de Justiție a confirmat în mai multe rânduri noua dimensiune, spunând în mai multe hotărâri de la 2000 încoace că uh, cetățenia Uniunii este statutul fundamental al cetățenilor statelor membre ale Uniunii. Este responsabilitatea noastră să construim pe această temelie și să facem arte de mesuri pentru a consolida cetățenia europeană în beneficiul nostru și cred că anul european împreună cu cea de-a 20 -a aniversare, precum și pregătirea alegerilor europene, sunt momentele potrivite pentru a continua pe acest drum. Ce înseamnă să mergem înainte? Asta ar însemna să uh, întreprindem acțiuni concrete, acțiuni pe care cetățenii să le poată înțelege și să folosim exemple concrete uh, trebuie să uh, evidențiem pentru cetățeni care sunt drepturile lor, drepturi care îi ajută în viață, care le oferă niște oportunități. Aceste drepturi sunt nucleul integrării Uh, europene. De aceea este atât de important să ne axăm asupra conștientizării cetățenilor în această privință. Un lucru este foarte interesant. Majoritatea cetățenilor din Uniune și am uh, publicat astăzi un eurobarometru, un eurobarometru pe această întrebare. Uh, vă rog să-l citiți online pentru că este foarte interesant. Deci majoritatea cetățenilor sunt conștienți că sunt cetățeni europeni, dar ce înseamnă asta? Nu știu și cred că este o obligație să explicăm cetățenilor ce se află în spatele ă, acestui concept, faptul că sunt cetățenii unui stat membru, dar sunt în același timp și cetățeni ai întregului continent. Aceasta a fost intenția mea atunci când în 2010 am publicat uh, primul raport privind cetățenia în 2010 împreună cu 25 de măsuri concrete, aplicabile, care să ușureze viața cetățenilor. Și vreau să mulțumesc parlamentarilor și Parlamentului European, care în mod individual și colectiv au lucrat la aceste propuneri pentru a le uh, transforma într-o realitate pentru cetățeni. Aș vrea să ilustrez uh, când, atunci când spun uh, concret și aproape de viața cetățenilor, cu câteva exemple. Asistența medicală. General vorbind, cetățenii mm, doresc să primească asistența medicală aproape de casă, este aproape normal, dar uneori necesitatea unor tratamente îi determină să meargă în străinătate sau Uh, cel mai apropiat uh, spital poate să fie dincolo de uh, frontieră și nu în orașul cel mai apropiat din statul respectiv. Deci, directiva transfrontalieră, îngrijilor transfrontaliere prevede reguli clare în ceea ce privește asistența medicală transfrontalieră. Nu numai că va îmbunătăți Uh, opțiunile, ci îi va face pe cetățeni uh, să se simtă bineveniți atunci când se duc peste hotare. Un al doilea element, protecția consumatorului. Știți că luăm măsuri pentru a uh, veghea la uh, aplicarea, la transpunerea uh, uh, corectă până la sfârșitul anului. Noile uh, dispoziții vor uh, consolida uh, drepturile consumatorilor uh, Uh, cei uh, care cumpără servicii nu vor mai cădea în capcana de a cumpăra servicii nedorite și vor avea 14 zile pentru a returna uh, bunurile cumpărate la distanță prin internet sau prin poștă. Protecția consulară. Am propus, am făcut o propunere Uh, și a existat un aviz al Parlamentului în acest sens. Uh, propunerea se discută în prezent în Consiliu. O propunere pentru a îmbunătăți asistența pentru cetățenii uh, comunitari aflați în situații de criză sau în urgențe atunci când călătoresc în afara Uniunii Europene dreptul la nediscriminare în protecția consulară va fi unul dintre exemplele majore de solidaritate europeană ce uh, pot să fie prezentate, sper că până atunci va deveni uh, legislație națională uh, să fie prezentat cetățenilor în timpul uh, campaniilor. Și în crize cum ar fi Libia, Japonia, Egiptul sau Siria, am văzut că această coordonare comunitare uh, a arătat la ce pot să se aștepte din partea uh, oficialilor consulari cetățenii. Pentru că am de când am preluat acest uh, dosar, am analizat uh, foarte clar modul în care directivele au fost uh, puse în aplicare de statele membre. Și nu trebuie să vă spun că a fost o experiență șocantă să văd că nu au fost puse în aplicare. Uh, și de atunci uh, s-a făcut uh, mult în această privință și cred că în momentul acesta majoritatea statelor membre uh, aplică regulile din directiva privind libera circulație. Alte state membre au fost aduse în fața curții. Informarea cetățenilor. Și în această privință s-a făcut foarte mult uh, pentru uh, a îmbunătăți cunoștințele cetățenilor prin Europe Direct sau Europe lucrurile merg mult mai bine decât în trecut și acest lucru a fost subliniat în această dimineață cred. Vom continua aceste eforturi și vom uh, valorifica anul european pentru a îmbunătăți cunoștințele cetățenilor în legătură cu sistemele aflate la dispoziția lor. Sunt în continuare șocată că cei care sunt interesați de uh, About Europe nu cunosc Europe Direct sau uh, portalul european. Ar fi foarte important uh, să le oferim aceste cunoștințe cetățenilor noștri. Acestea sunt realizări, însă nu trebuie să ne oprim aici, pentru că uh, a, te, a circula și a trăi liber în Uniunea Europeană constituie un drept. Și în acest uh, în privința acestui drept, este interesant să vedem în cel mai recent eurobarometru dacă oamenii au înțeles un drept, l-au înțeles pe acesta libera circulație. Știu că există și știu că au dreptul să nu fie discriminați. Uh, faptul că încă se confruntă cu obstacole când își exercită acest uh, drept, unul dintre aceste obstacole fiind uh, birocrația înțeleg uh, foarte bine și ideile care uh, au reieșit din uh, consultările publice anul trecut au început pe 9 mai și 12.000 de cetățeni au răspuns și au avut o contribuție, ne-au dat răspunsuri. Una dintre aceste, aceste contribuții a fost ca personal să uh, îi ajutăm pe uh, cei care compun personalul administrațiilor locale să își cunoască cetățenii, pentru că de multe ori așa stau lucrurile. Cum pot să-și exercite drepturile cetățenii dacă în administrația locală uh, personalul nu cunoaște aceste drepturi? Apoi, uh, comentariile privind reducerea poverii administrative atunci când este vorba de documentele de stare civile de care au nevoie atunci când merg dintr-o țară în alta. Până la Paști voi veni cu o propunere pentru simplificarea formalităților în ceea ce privește utilizarea sau acceptarea unor documente publice, certificatul de căsătorie, de deces, certificatul de naștere. Pentru că știu ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că Comisia va schimba uh, regulile privind căsătoria în diferitele state membre. Nu începeți din nou această discuție, vă rog. Acest lucru va simplifica însă viața cetățenilor. Un document este un document și trebuie să fie recunoscut uneori există proceduri uh, uh, greoaie în ceea ce privește autentificarea documentelor. Aceste proceduri uh, trebuie uh, reduse, trebuie să simplificăm aceste cerințe în ceea ce privește uh, legalizarea și traducerea acestor documente. Vă rog să mă ajutați să ne mișcăm cât mai repede, astfel încât lucrurile să devină realitate. Așa cum s-a arătat și pe parcursul discuțiilor de dimineață, am putea să uh, analizăm uh, uh, soluții în, uh, în ceea ce privește șederea, identitatea pentru a simplifica viața cetățenilor. O să începem cu documentele pe care le-am menționat și poate că putem să mergem un pas mai departe după aceea. Uh, principala uh, preocupare uh, astăzi, veți vedea în Eurobarometru, că 9 din 10 citează situația economică sau șomajul ca principala îngrijorare. De aceea trebuie să arătăm cetățenilor nu numai că încercăm să contracarăm criza, dar avem, uh, ținem cont uh, și de preocupările lor în ceea ce este de pildă șomajul în rândul uh, tinerilor. Amintiți-vă pachetul privind tinerii, garanția pentru tineri, garanția Uh, pentru tinerii până la 25 de ani uh, să uh, primească o, o, un loc de muncă la patru luni cel târziu după ce au devenit șomeri, în conformitate cu calificările lor. Apropo, un rezultat extrem de interesant al Eurobarometrului două treimi din europeni consideră că libera circulație a persoanelor în uh, cadrul Uniunii Europene are avantaje economice pentru statele membre și acesta este un rezultat constant care arată că uneori cetățenii sunt mai realiști decât politicienii la nivel național. Și cu asta am închis uh, paranteza. Deci toate aceste chestiuni legate de libera circulație uh, vor uh, fi uh, în continuare o prioritate. O altă prioritate a Parlamentului, și știu acest lucru, o constituie alegerile europene. De asemenea, nivelul scăzut de participare la urne în aceste alegeri. Știți că numai 43% uh, s-au prezentat la vot la ultimile uh, alegeri. Și ceea ce m-a îngrijorat a fost faptul că tinerii, în principal, nu s-au prezentat uh, la vot. Generațiile mai în vârstă s-au prezentat în mai mare măsură la vot în comparație cu tinerii. De aceea Uh, în decembrie Parlamentul uh, European și Consiliul au aprobat propunerea mea de a facilita uh, candidatura cetățenilor europeni la alegerile europene, ceea ce ar reduce birocrația pentru alegerile din 2014. O altă chestiune pe care trebuie să o abordăm o constituie temele uh, Uh, pentru alegerile europene. Știți că e vorba de o dominantă a uh, subiectelor uh, locale naționale și nu europene. Trebuie să-i ajutăm pe cetățeni să înțeleagă mai bine legătura între procesul politic la nivel național și european, concentrându-ne asupra pertinenței europene Uh, pentru a atrage și mai mult atenția mass mediei la aceste chestiuni. Uh, curând, Comisia va face o recomandare pentru un plus de transparență în ceea ce privește uh, alegerile europene, invitând statele membre să promoveze cunoștințe în legătură cu afilierea partidelor naționale la cele europene. O altă chestiune prioritară și mă uit direct la domnul Daf este problema uh, privării de dreptul de vot. Apreciez discuțiile care uh, au fost portate pe această chestiune în această după-amiază. Este uh, un element care mă preocupă. Am scris guvernelor statelor membre, unde acest lucru constituie o problemă, și uh, faptul că uh, s-a alocat o sesiune acestei probleme arată cât de uh, în serios luăm lucrurile. Am luat notă de ceea ce ați spus în această după-amiază și voi propune soluții concrete. Soluții concrete. Raportul privind cetățenia va fi prezentat în jurul datei de 9 mai în acest an și, din nou spun, vor exista acolo elemente concrete care să fie puse în aplicare. Însă, primordial, el va aduce la o, un grad de conștientizare mai mare, pentru că sunt uh, convinsă, nimeni nu mă poate convinge mai mult, că această Europa viitorului pe care avem intenția să o construim și va trebui pe parcursul campaniei electorale să ne gândim la Uniunea Politică care trebuie construită sau poate ceea ce numesc eu Statele Unite ale Europei. Toate acestea nu pot fi făcute fără cetățeni. Putem să facem o astfel de uniune politică numai dacă uh, cetățenii participă la acest demers. Uh, Uniunea politică trebuie să fie ceea ce euro reprezintă pentru Uniunea, politică, Uniunea uh, monetară. Sunt uh, ușurată de rezultatele eurobarometrului. O majoritate covârșitoare a europenilor se simt cetățeni europeni. Este un punct de pornire foarte bun și uh, au acest sentiment în majoritatea statelor membre. Însă trebuie să rezolvăm celelalte probleme. Faptul că nu știu, în afară de libera circulație, nu știu care sunt obligațiile reale pe care le au și, de asemenea, drepturile. Și cred că împreună putem să facem o schimbare. Am început să facem acest lucru cu măsurile importante pe care le-am adoptat uh, în anul european al cetățenilor, însă acest lucru va fi numai un punct de pornire, pentru că după aceea uh, vom intra în campania electorală și sper că această campanie electorală uh, va fi în legătură cu Europa și nu cu chestiunile naționale. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Reding. Mulțumim foarte mult, doamnă Reding pentru această intervenție finală. Vă mulțumesc pentru programul excelent pe care l-ați elaborat referitor la ce trebuie să facem, ce să punem în aplicare și soluțiile pe care le propuneți. Vom fi alături de dumneavoastră în abordarea acestei sarcini în viitor și cred că încă mai e mult de făcut. Cred că trebuie să schimbăm sala acum, pentru că ne așteaptă conferința de presă în altă sală. Trebuie așadar să părăsim sala, iar dacă cineva mai dorește să rămână, putem reveni pentru a conchide discuțiile noastre și pentru a răspunde la întrebările voastre.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 they're going to stay for you, you yes, okay. for ah, two minutes, Okay. You can stay till six o'clock. No, no, we will not stay for so long, okay. but we shall see. Okay. If I may have your uh, attention, please. Dacă îmi permiteți, aș dori să rog pe doamna Hadamu să vină la prezidiu, precum și ultimii doi vorbitori, uh, pentru că nu au reușit să ia cuvântul. Vom uh, continua discuția, să spunem, încă 15 minute. Vă rog, încă o dată îi rog pe cei trei membri ai grupului de discuție să vină la prezidiu. Thank you very much. Thanks for you. It was the only one? You. No, you and the other two. Okay. Because I didn't finish. Okay. Yes. I would like to give the floor to Mrs. Eh, Aș dori, prin urmare, să-i dau cuvântul doamnei Catherine Kesejan, pentru că dânsa nu a avut suficient timp la discuție pentru a-și încheia intervenția. Vă rog, aveți cuvântul eh, două minute, după care va fi rândul domnului Sabiotu. Dacă mai aveți întrebări, eh, noi ne aflăm aici pentru a vă răspunde. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă Kesejan. Doamnă președinte, cred că am să vă dezamăgesc, pentru că, în realitate, referitor la întrebările care au fost adresate, se, spune, se întreba dacă reprezentanța Parlamentului European în alte state membre funcționează și își face treaba bine. Sincer să vă spun, nu știu nimic. Uh, știu unde este clădirea reprezentanței Comisiei și Parlamentului European la Paris, dar habar nu am ce fac. Nu am fost niciodată contactată de ei, nu i-am contactat niciodată și când am încercat, uh, nu mi-amintesc să fi primit vreun ajutor. Euh, Îmi pare rău să spun asta, dar uh, nu vă pot spune altceva. Referitor la articolul 51 din cartă, sau de altfel uh, referitor în, gen- în general la tratatul și dreptul european, sunt foarte uimită că se pun aceste întrebări nu putem să mergem uh, împotriva repartizării prerogativelor consacrate prin tratate. Bine, putem să schimbăm tratatele, dar uh, cred că cetățenii europeni s-au săturat să nu aibă reguli uh, permanente. Cred că trebuie să fim mai consecvenți în eforturile noastre și să nu schimbăm în mod constant dreptul european, pentru că altfel cetățenii nu își vor mai cunoaște drepturile. Există o anumită repartizare a prerogativelor între Uniunea Europeană pe de o parte și statele membre pe de altă parte. Din păcate, nu putem să avem o abordare împotriva acestei repartizări. Dar, așa cum spuneam și dimineață, cred că putem să lucrăm la o mai bună aplicare a bunelor practici sau best practices. Și zic în engleză best practices pentru că mm, sună mai bine. Best practices înseamnă, de fapt, benchmarks, cum le zic englezii. Sunt niște lucruri foarte importante, sunt exemple pozitive luate din statele membre în care acestea funcționează. Este vorba de convingere până la urmă. Este un efort de educare și convingere a funcționarilor naționali care trebuie să aplice dreptul european. Mulțumesc foarte mult, doamna Chesegean. Aveți cuvântul, domnule Subioto. Nu am decât două comentarii. Primul se referă la intervenția domnului Hefner care spunea că președintele Comisiei Europene trebuie să fie cineva ales de Parlamentul European, să fie reprezentant al cetățenilor. Cred că este singura persoană care ar trebui să fie aleasă altfel. Cred că târguiala la care asistăm în momentul de față este inacceptabilă. Eu nu vorbesc aici ca avocat, ci ca cetățean european. Este inacceptabil Exemplul la care mă gândesc acum este crearea Serviciului European de Acțiune Externă de către statele membre care ar reprezenta Uniunea Europeană pe scena internațională. Este clar că statele membre nu au vrut ca privilegiile lor naționale să fie absorbite de Serviciul European de Acțiune Externă și atunci au numit pe cineva cu fără prea multă carismă ca șef al uh, Serviciului European de Acțiune Externă, pe Lady Ashton. Dacă ai o astfel de inițiativă de a crea acest serviciu, trebuie să accepti consecințele. Și atunci uh, cetățenii ar trebui să poată vota pentru cineva care chiar poate să promoveze Uniunea Europeană la nivel internațional. Eu am fost un pic dezamăgit și descurajat de intervenția domnului Duff, mai ales când uh, își exprima speranța că lucrurile se vor schimba uh, pentru că Uniunea Europeană va adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca și cum articolul 3 ar fi soluția la toate problemele. Am spus în intervenția mea că există peste 40 de ani de jurisprudență a Curții uh, Europene a Drepturilor Omului care interpretează articolul 3 și care spune că acesta nu este uh, nu este încălcat uh, dacă cetățenii trăiesc în afara statului lor. Aceasta este jurisprudența din 76 încoace. Dacă credeți că articolul 3 va face vreo diferență, vă faceți o speranță fal falsă. Speranța este să vă bazați pe tratatul european. În 64, Curtea Europeană de Justiție a spus că nu este nevoie de Convenția Drepturilor Omului. Regulile din tratat sunt suficiente pentru a garanta cetățenilor europeni dreptul de a vota în alegerile naționale, chiar dacă trăiesc în afara statului membru respectiv. Punct. Din păcate, domnul Daf, care a pus întrebarea, nu este aici. Dacă sunt persoane care nu au pus întrebări și care vor să o facă, vă rog să o facă acum. Eh, yes, please give your name. Vă rog să vă prezentați două persoane. Vă rog să ridicați mâna. Trei persoane. Să începem cu domnul de acolo. Vă rog să vă prezentați. De fapt, avem patru persoane. Bună ziua! Filipo sunt. Eu sunt o persoană de 38 de ani, născută în Italia, a locuit în Franța, Elveția și a ajuns la Londra până la urmă. Referitor la ultima intervenție, dacă vreți participare, trebuie să dovediți că participarea noastră face diferența. Dacă compar Uniunea Europeană cu China, președintele Republicii Populare Chineze a fost ales de 26 de oameni care uh, au putere de decizie președintele Van Rompuy a fost ales de 27. Pentru generația mea, acest lucru este inacceptabil, pentru că noi am crescut cu internetul, care a conturat modul în care participăm noi în societate. Noi suntem, practic, coautori a orice. Dacă vreți așa cum spunea doamna comisar, că tinerii nu votează. Dacă vreți ca tinerii să voteze, atunci trebuie să schimbați radical modul în care funcționează acest Parlament și să acceptați faptul că noi nu suntem agenți pasivi, ci vrem să participăm în mod activ și vrem să vedem un impact asupra a ceea ce alegem. Sigur, uh, Wikipedia este uh, un exemplu în care milioane de oameni participă pentru a crea ceva ce este valoros pentru toți. Uniunea Europeană are o agendă socială pentru europeni. Avem nevoie de o agendă de inovație socială pentru Uniunea Europeană, pentru reformarea instituțiilor. Vă mulțumesc! Thank you very much for your comment. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Doamna de acolo. Numele dumneavoastră. Vorbitorul anterior, vă rog să vă spuneți numele. Filip Agari. Doamna. Bună ziua, mă numesc Selin Rering locuiesc în Germania, fac parte din uh, grupul tinerilor federaliști europeni. Am o remarcă și o întrebare. Remarca pe care vreau să o fac, sunt franco-germană și la ultimile alegeri uh, parlamentare am avut două voturi, unul în Germania și unul în Franța. Ați vorbit tot timpul de faptul că anumite persoane nu mai au dreptul de a vota. Eu am avut problema inversă. Cum este posibil sunt uh, o singură persoană și totuși beneficiez de două voturi? având în vedere că sunt uh, cetățean și german și francez. Întrebarea mea. Există oare posibilitatea de a schimba tratatul? și a da instituțiilor europene dreptul de a acorda direct cetățenia europeană. Deci avem cetățenia europeană când avem o naționalitate, germană, franceză sau alta, de ce să nu dăm instituțiilor europene dreptul de a acorda ele însele uh, cetățenia europeană, având în vedere că suntem cu toții europeni. Asta da posibilitatea persoanelor care nu au uh, naționalitate să aibă cel puțin uh, naționalitatea uh, să fie cetățean european. Mă numesc Nicolas Newman, secretar general al europenilor din toată lumea. Sunt membru fondator a ceea ce era cunoscut Asociația britanicilor care îl locuiesc în străinătate. Vreau să mulțumesc domnului Sobioto și doamnei uh, Cotterell pentru explicațiile lor uh, amănunțite în legătură cu cele trăite de uh, votanții uh, britanici. Casa Camera Lorzilor a menționat recent crearea unui, unei comisii uh, formate din reprezentanții a mai multe partide pentru a vedea uh, cum uh, se acordă dreptul de vot sau se retrage acest vot. Totuși, situația este mai complexă decât atât, în sensul că milioane de cetățeni europeni care trăiesc în afara Uniunii Europene sunt împiedicați să voteze chiar și pentru Parlamentul European. În funcție de nat- natura relației unei persoane cu țara de origine, pot sau nu pot să voteze pentru Parlamentul European. Este un deficit democratic uh, semnificativ. Știm că undeva între 35 și 60 de milioane de uh, cetățeni uh, trăiesc în afara Uniunii Europene. Nu e vorba numai de britanici, desigur, dar și greci, care nu au întotdeauna posibilitatea, pentru că Grecia nu a uh, transpus uh, uh Constituție vorba de Malta, Danemarca și uh, Cipru, dacă nu mă înșel. Probabil că și alte țări sunt în această situație, așa încât aș îndemna Parlamentul European și Comisia să se lupte pentru a extinde acest drept de vot uh, Uh, și pentru Parlamentul European, nu numai pentru alegerile pe plan național. Uh, unii sunt confruntați cu o alegere să continue să voteze pentru țara de origine sau pentru țara unde uh, își au reședința. Dacă au uh, posibilitatea și dacă au justificare pentru a vota în ambele țări, de ce să nu aibă posibilitatea să o facă? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul de aici... Mulțumesc, doamna președinte. Mă numesc Alambra, sunt membru al Comitetului uh, Cetățenilor pentru inițiativa Let Me Vote, despre care s-a vorbit în această după-amiază. Obiectivul este să conferim dreptul de vot uh, cetățenilor europeni în țara de reședință. Deci este o o manieră diferită de a rezolva problema care a fost evocată, mai ales în cazul uh, britanicilor. Doamna Coteril a făcut o pledoarie, nu vreau să o uh, repet. Vreau să, pun două, două, să fac două remarci și să pun o întrebare. În primul rând, o hotărâre la nivel uh, european în acest scop crearea dreptului de vot este posibilă pe baza tratatelor existente și e vorba de articolul 25 din Tratatul Uniunii Europene care a fost menționat uh, de domnul Duff. Procedura este lungă, dar uh, ea există. Consiliul poate să extindă lista drepturilor stabilite prin tratat. Propunerea uh, Comisiei, unanimitate uh, de state membre, ratificare de fiecare stat în parte. E o procedură lungă, dar cu voință politică acest lucru este posibil. Aș vrea însă să vă spun ceva în legătură cu inițiativa Let Me Vote pentru a vedea că nu este una originală, pentru că uh, au fost multe astfel de inițiative. Am avut uh, greutăți în a face concrete aceste uh, drepturi și consfințite prin tratatul de la Lisabona. În uh, regulament, e, Uh, lipsește un temei juridic real care să aducă un uh, ajutor uh, real, concret, Comitetului Cetățenilor. Avem dificultăți bugetare și urma să spun desigur. Avem asemenea greutăți de ordin informatic pentru crearea unui instrument informatic pentru culegerea datelor online. Grație Comisiei Europene, Uh, vom, uh, care ne împrumută serverul de la Luxemburg, uh, vom putea, în mod excepțional, să depășim o astfel de dificultate. Avem dificultăți legate de protecția datelor cu caracter personal, pentru că ceea ce se prevede în regulament nu este suficient de precis. Facem o culegere de dată în 27 de state membre. Care este dreptul național aplicabil culegerii de dată? Pentru că vom aplica o singură lege națională și nu 27. Nu o să facem 27 de declarații uh, către fiecare dintre cele 27 autorități uh, uh, competente. Care este legislația națională aplicabilă, nu știm așteptăm uh, un răspuns. Și o a patra greutate, care este și mai uh, grea pentru noi, Dreptul de vot uh, preocupă pe toată lumea, însă această greutate este deosebit de importantă pentru cei care trăiesc într-un alt stat membru decât cel uh, Uh, ai căror cetățeni sunt. Sunt o serie de condiții uh, impuse de statele membre pentru culegerea de semnături. Trebuie să existe un uh, element de identificare, pașaportul sau cartea de identitate, sau putem să acceptăm numai semnăturile rezidenților. Și o să închei rapid, doamnă președinte. Se pare că unii cetățeni europeni care și-au reședința într-un alt stat decât statul de origine sunt pur și simplu excluși din această procedură. Doamna Cotaril uh, a plecat. Este cazul domniei sale. Ea locuiește uh, în Spania și nu va putea să semneze inițiativa let me vote. Și este un lucru paradoxal. Însă există și alte cazuri. Regatul Unit pentru a semna trebuie să fii rezident și pentru că în Spania, unde își are domiciliul, pentru a semna trebuie să se înregistreze uh, pe calculator fie numărul pașaportului național, fie al cărții de identitate naționale. Este o întrebare pe care o adresez domnului uh, Subioto. V-am dat uh, suficient uh, timp, ați făcut multe comentarii, așa încât va trebui să încheiați, spune președinte. Trebuie să așteptăm uh, uh, paneliștii. În uh, ordinea uh, celor care trebuie să plece. Doamna Chezegian, îmi pare rău că trebuie să plec. Două puncte. În primul rând, în ceea ce privește votul, sunt foarte surprinsă să aud că cetățeni europeni vor să voteze în două țări uh, în același timp pentru același alegeri. Asta este contrar eticii alegerilor E vorba de țara de origine și țara de reședință, uh, dar să ai uh, două voturi mi se pare anormal. Cât despre uh, întrebările care sunt în legătură cu importanța dreptului de ședere în raport cu naționalitatea. Nu trebuie să punem sub semnul întrebării ceea ce numim uh, poarta de intrare în cetățenia uh, Uniunii Europene. Acum se spune naționalitatea unui stat membru este poarta de intrare pentru cetățenia Uniunii Europene. În calitate de cetățean și de uh, universitar propun uh, altceva, dar vom rămâne la dreptul așa cum se prezintă el acum. Dar dacă acceptăm să luăm în calcul ideea că trebuie să existe o altă poartă de intrare uh, alta decât reședința, asta ridică o serie de probleme. Chiar dacă sunt de acord cu vecinul meu din stânga atunci când spun că întotdeauna există o discuție în legătură cu numărul de ani, de zile, de luni de reședință necesari. Însă putem să plecăm de undeva pentru a vedea că este domiciliul obișnuit ceea ce numim noi în drept. Acest lucru ar fi la fel pentru toate statele membre, astfel încât să se permită exercitarea drepturilor. Dreptul de inițiativă, am putea să spunem că uh, reședința de mai bine de șase luni, de pildă, într-un uh, stat. Este ușor pentru cineva uh, cu formarea mea, este ușor să ne punem asupra unei reguli, să ne punem de acord o clarificare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, că am să încerc să fiu cât se poate de succint. Cred că am vorbit prea repede. Când uh, vorbeam de cineva cu două naționalități care are două voturi, nu mă referăm la două voturi pentru Parlamentul European. Aici avem deja, teoretic, posibilitatea de a vota pentru eurodeputați uh, din țara a cărei naționalitate o deținem, sau din țara în care ne aflăm reședința. În cazul cetățenilor britanici, precum domnul Subieto sau eu, putem uh, vota doar pentru eurodeputații care vin din țara unde ne aflăm reședința, pentru că suntem privați de dreptul de vot. Dacă avem două naționalități, de exemplu, sunt britanic și danez și nu pot vota niciuna din aceste țări, fiecare țară poate lua hotărâri care au un efect profund asupra mea și asupra familiei mele. Iată de ce doresc să pot vota atât în Marea Britanie cât și în Danemarca. Dacă se întâmplă să fiu danez, nu sunt danez, dar prezint această situație ca un exemplu. Iată de ce cred că e nevoie să ținem cont de dubla naționalitate pentru că ține de drepturile fundamentale ale cetățenilor. Mulțumesc pentru lămurire. Vă rog. Domnul Subiot are cuvântul. Da, foarte succint. Sunt pe deplin de acord, domnule Newman, că, într-adevăr, ar trebui să putem vota pentru alegerile parlamentare din ambele state, pentru că se pot lua hotărâri care uh, vă afectează în ambele situații, dar haideți să nu fim uh, mult prea ambițios. Uh, haideți uh, să remediem uh, înainte de toate problema care ne confruntăm acum și nu să vorbim de și mai multe drepturi de vota. În ceea ce privește avocatul german, cred că uh, s-a încălcat o prevedere fie în legislația germană sau franceză care afirmă că dacă vă puneți în aplicare dreptul de a vota într-o anumită țară, într-una din țările cetățenii dumneavoastră, atunci nu puteți vota în cealaltă țară. Uh, Multe țări, de altfel, nu permit dubla cetățenie. După 18 ani trebuie să alegeți. Fii mei sunt atât britanici cât și spanioli și mi se pare că legislația britanică implică ca la 18 ani aceștia să hotărască care este cetățenia pe care o vor păstra. Bineînțeles, nu vor face aceste lucruri, dar dacă e să respectăm legea, așa ar trebui să se desfășoare lucrurile. Ați fost întrerupt, așa că, din păcate, nu v-am înțeles întrebarea, dar cred că se referea la posibilitatea de a te înregistra atunci când locuiești în... Eh, într-o anumită țară. Întrebarea mea se referă la următoarea situație, adică situația care rezultă din regulamentul Uniunii Europene. Unii cetățeni europeni care locuiesc într-o altă țară decât a lor de exemplu, doamna care locuia în uh, Spania, ea fiind britanică. Această persoană nu are dreptul să semneze nici în Regatul Unit și nici într-o altă țară. Pentru că în Spania, pentru a semna, trebuie să îți introduci în calculator numărul de carte de identitate națională sau numărul de pașaport spaniol. Întrebarea mea era următoarea am putea să stabilim un echilibru, dar după părerea dumneavoastră, nu credeți că este o încălcare a drepturilor fundamentale? Ca să voteze într-o alegere locală sau la Parlamentul European? Este vorba de a nu semna inițiativa cetățenească europeană. Cred că doamna Adamo are răspunsurile la aceste întrebări. Aveți cuvântul, vă rog. Am să încerc să răspund la aceste întrebări. Reprezentantul uh, tinerilor federaliști. Sunt surprinsă că ați putut vota de două ori la alegerile europene. Dar vorbea despre alegerile la Parlamentul European, nu? Există o directivă care stabilește mecanismul de cooperare între statele membre pentru a evita dubla votare. Nu poți vota de două ori uh, pentru, în aceleași alegeri, ar fi uh, neetic. Uh, este vorba de mecanismul din directiva 93-109, care are reguli pentru a evita aceste situații. Așa cum spunea și doamna Reding, Comisia va elabora o comunicare în următoarea perioadă. Iar această comunicare va aduce precizări suplimentare pentru a eficientiza uh, sistemele de la nivelul administrațiilor uh, statelor membre, pentru a nu mai exista scăpări. Într-un, în acest sistem trebuie să declari că nu mai votezi într-un alt stat membru. Și atunci se fac verificări între cele două state implicate. S-a mai pus o altă întrebare și anume dacă s-ar putea, dacă ar putea să existe cetățenie europeană separată de cetățenia națională. Ar fi fost o dezbatere teoretică interesantă. Dar articolul 20 din tratat precizează că cetățenia europeană nu înlocuiește cetățenia națională. Este un statut suplimentar care conferă anumite drepturi specifice. Aceasta este situația în care ne aflăm. Dacă vrem să avem uh, o discuție despre reședință, trebuie să ne gândim la comunicarea din 2011 care le încuraja statelor membre să, în care încuraja statele membre să le permită cetățenilor din țări terțe să voteze în uh, alegerile naționale. Uh, din câte știu, sunt 16 state membre care fac acest lucru. Avem un temei juridic pentru a face mai mult decât atât. Însă Comisia a adoptat o poziție clară și a recomandat uh, această măsură ca o posibilitate de integrare a cetățenilor în societate. Reprezentantul European Throughout the World vorbea despre situația uh, cetățenilor europeni care locuiesc în afara Uniunii Europene și care au probleme în alegeri. Acesta depinde de modul în care sunt reglementate alegerile în statele membre. Unele state le permit cetățenilor care locuiesc în străinătate să voteze, altele sunt mai eficiente, pentru că oferă și mijloace tehnologice pentru a simplifica această misiune. Comisia promovează tehnologia pentru a încuraja statele membre să folosească tehnologiile moderne la maxim, chiar și ca modalitate de a simplifica procedurile și de a crește rata de participare la vot. Domnul Bran a pus uh, o altă întrebare foarte interesantă. Comisia a menționat deja că se poate folosi uh, articolul 25 pentru a introduce dreptul de vot în alegerile naționale. În ceea ce privește inițiativa cetățenilor europeni, știm că ați avut dificultăți, iar Comisia a încercat să ofere sprijin pe partea de IT. A pus un server la dispoziția organizatorilor și așa mai departe. Într-adevăr, uh, regulamentul nu prevede o astfel de asistență. În propunerea inițială de regulament am propus uh, reguli uniforme pentru statele membre care să le permită tuturor cetățenilor, oriunde ar locui, să sprijine această inițiativă. Însă, statele membre cer diferite informații pentru a verifica aceste acțiuni și nu putem să le cerem statelor membre să coboare prea mult nivelul. O, chiar o ultimă solicitare. Vă rog foarte pe scurt, vă rog să aveți o intervenție foarte succintă și la obiect. Mulțumesc. Sunt președintele mm, Europe Throughout the World. Aș vrea să fiu uh, un pic avocatul diavolului. Uh, când vine vorba de acordarea drepturilor pe bază de reședință, trebuie să ținem cont de mobilitatea cetățenilor. Să zicem că cineva locuiește 5 ani în Germania. Este italian, locuiește 5 ani în Germania, 6 ani în Danemarca, 3 ani în Belgia. Unde, să, unde va vota? Lucrul cel mai logic este să voteze în, ca, în țara lui de origine. Trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că altfel ar trebui să voteze în trei țări și procedura ar fi destul de greoaie. În al doilea rând, este impresionant că de dimineață am avut foarte mulți tineri participanți. Majoritatea celor care stăteau în spatele meu erau tineri. În Europa există o nouă modalitate de emigrație, în special oameni din Sud uh, circulă în Uniunea Europeană. Mulți chiar pleacă din Uniunea Europeană pe termen lung, va trebui să abordăm și această problemă. Este o problemă serioasă. În primul rând, uh, vom asista la un fenomen de scurgere a materiei cenușii și va trebui să găsim o modalitate sau mai multe modalități de a menține contactul cu acești tineri. Va trebui să facem față acestui nou val de emigrație. Vreți să răspundeți? Sunt două probleme aici. În primul rând, considerați că persoanele trebuie să-și păstreze uh, dreptul de a vota în uh, țara de origine și nu în țara de reședință. Apoi a spus o problemă importantă, uh, tinerii și participarea lor în procesul electoral. Doamna Cotărel a vorbit de cele trei fiice. Cele trei fiice ale doamnei Coteril au spus că de vreme ce au locuit în uh, Spania, ar dori să voteze în Spania mai degrabă decât uh, în uh, Regatul Unit. Nu ne-am uh, pronunțat uh, încă, nu susținem astfel de privare de dreptul de vot, însă poate că am putea să purtăm discuții mai aprofundate. Dacă cetățeanul are uh, opțiunea, dacă trebuie să construim totul în uh, jurul cetățeanului sau dacă luăm drept model alegerile locale unde poți să votezi de două ori sau poți să uh, luăm modelul Parlamentului uh, Parlament, în Parlamentul European, pentru că nu ar fi etic să votez de două ori pentru Parlamentul European. Deci există o serie de probleme legate de această lipsire de dreptul de vot, însă pentru noi astăzi a fost interesant să auzim punctele noastre de vedere. Aici încheiem. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Mulțumesc uh, participanților uh, la uh, grupurile de discuții, secretariatului și interpreților. Mulțumesc pentru participare și pentru atenția acordată. Ai de capul vostru. very much. Thank you. you Thank you Thank you Thank you for all the work. Thank you. Thank you. Thank you.